Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to... Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă rog să luați loc. Our program for today is... Agenda noastră pentru astăzi este una foarte încărcată. Așa că vom utiliza fiecare minut pe care îl avem la dispoziție. Deja avem o întârziere de 10 minute. Bine, vă mulțumesc foarte mult. Haideți să începem reuniunea noastră regii de astăzi cu adoptarea ordinii de zi. Are cineva vreun comentariu, vreo sugestie legată de ordinea de zi? Nu, atunci putem să adoptăm acest proiect de ordine de zi. Procesele verbale ale reuniunilor din 20 iunie, 25 iunie, 10 iulie vă sunt disponibile pe internet. Propun să procedăm ca de obicei, dacă nu are nimeni obiecție pe timpul acestei reuniuni, atunci vom putea să aprobăm aceste procese verbale. Comentarii? Nu. Nu am comunicări ale președintei, vreau doar să vă spun că mă bucur foarte mult că pot să vă revăd pe fiecare dintre dumneavoastră astăzi aici și sper că v-ați bucurat de o vacanță frumoasă, că v-ați simțit bine acasă la dumneavoastră sau călătorind în jurul lumii. Acum suntem încărcați cu energie pentru sesiunea noastră plină din toamna Parlamentului European și vă urez mult succes în lunile care urmează. E singura comunicare pe care o am pentru astăzi. Continuăm acum cu regulamentul de modificare numărul 1303 din 2013 în ceea ce privește resursele pentru coeziunea economică, socială și teritorială și de rectificare a regulamentului respectiv în ceea ce privește resursele pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă. La 20, 28 iunie în acest an, Comisia a făcut o nouă propunere pentru a modifica regulamentul privind dispozițiile fondurile comune. Aceste amendamente au de, face cu, de a face cu două puncte. În primul rând, o propunere care actualizează pentru 2018 o parte din creditele pentru mm, anul 2020 pentru inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. A existat o negociere între Comisie și Consiliu pentru bugetul 2018. Creșterea este una considerabilă, 116,17 milioane, astfel încât Inițiativa pentru tineri are un buget pentru 2018 la 350 de milioane. În al doilea rând, propunerea corectează anumite cifre din articolul 92, aliniatul 1 din regulamentul privind dispozițiile comune, pentru că anumite, anumite cifre care au fost uh, introduse au fost incorrecte cu această rectificare. Ca raportor, președinta propune ca acest regulament să fie uh, lucrat sub regula 50, aliniatul 1, adoptarea sub procedură simplificată fără amendamente. Proiectul de raport va fost distribuit, îl regăsiți la documentele de reuniune. Fiecare dintre membrii Comisiei Regii le-a primit. Are cineva vreo obiecție pentru acest regulament și pentru această regulă de a folosi procedura simplificată pentru a adopta regulamentul? Nu? Bine, vă mulțumesc atunci înseamnă că acceptăm această propunere și aprobăm propunerea făcută de comisie fără niciun fel de amendamente. Fără să votăm asupra faptului, vă mulțumesc. Și acum trecem la votare. Dacă nu există niciun alt comentariu, haideți să trecem la vot și trebuie să-mi pregătesc cartela de vot. Vom începe cu votul privind bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2019, toate secțiunile, un aviz al Comisiei Regii. Raportorul nostru este domnul Von. Domnule Von, doriți să interveniți? Nu? Atunci putem să trecem direct la vot. We have a number of Avem o serie de amendamente de compromis. Așa că vom începe cu compromisul întâi. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la compromisul 2.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7. Cine pentru, împotrivă, abțineri, s-a adoptat. Trecem acum la votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Avizul este astfel adoptat. Felicitări, domnule Von okay. Uh, the second, the se- Să trecem atunci la al doilea vot pentru ziua de astăzi pentru majorarea pachetului financiar aferent programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia. Raportor este Ruja Tomasic. Parlamentul, echipul de, echipa de negociere a Parlamentului a ajuns la un acord la 11 iulie în trialog pentru propunerea de a modifica regulamentul 2017-825, astfel încât să fie crescut pachetul financiar pentru programul de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adopta obiectivul general. Textul convenit va fost transmis electronic împreună cu documentele de ședință. Doamnă Tomașici, doriți să interveniți? Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru cooperare și pentru înțelegerea de care a dat dovadă pentru acest raport urgent. Știu că e un raport tehnic care a introdus câteva modificări minore, însă cu toate acestea mi-aș fi dorit să avem mai mult timp astfel încât să introduc toate modificările pe care vi le-ați fi dorit. Termenul pentru statele membre pentru a trimite propunerile pentru acest regulament e la sfârșitul lunii octombrie în acest an, așa că sper că vom adopta acest document documente astăzi. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumim foarte mult! Acum vom vota. Avem un vot unic. Da sau nu? Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Raportul este adoptat. Felicitări, doamnă Tomașici. Vă mulțumesc foarte mult. Am terminat cu sesiunea de vot, așa că vom continua acum cu următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Începem discuțiile legate de noile propuneri ale Comisiei Europene pentru perioada următoare prima discuție. Îi mulțumim domnului Arimont și putem să începem cu dumnealui astăzi. Avem dispoziții speciale referitoare la obiectivul cooperare teritorială europeană Interreg, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională și instrumente de finanțare externă. Am primit propunerea din partea Comisiei la data de 29 mai și domnul Arimont este cel care a fost nominalizat ca raportor regii pentru Interreg. Astăzi, domnul Arimont ne va prezenta proiectul său de raport. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, câteva aspecte temporale ale acestui raport. La începutul lunii iulie am fost numit raportor. Am discutat despre acest raport cu Comisia Europeană la mijlocul lunii iulie, apoi în ultimele două săptămâni am redactat acest raport și l-am redactat astfel încât noi, comisiei noastre, de fapt, să-i fie posibil să țină cont și de părerile colegilor și așa se va întâmpla prin intermediul amendamentelor. Acum discutăm pentru prima oară acest document și am fost numit în iulie, aveți deja raportul în fața dumneavoastră astăzi, înseamnă că am lucrat cu o mare presiune a timpului, am putut să mă întâlnesc cu o parte din actorii principali, nu cu toți, pentru că a fost perioada vacanțelor, așa că nu a fost posibil, însă am reușit să ne facem o imagine de ansamblu a ceea ce dorim și să și redactăm aceste fapte în raport. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru faptul că a definit ca atare această cooperare teritorială, a fost menținută, există există un text de regulament în acest sens, această politică, aceste programe vor putea să fie continuate. Și când spun toate acestea, o fac pentru că eu sunt un adevărat fan al acestui program Interreg. Și eu vin dintr-o regiune care se află la întâlnirea a trei frontiere, știu ce fel de probleme au cei care locuiesc într-un stat, lucrează în altul, așa că eu Cunosc foarte bine situația și eu sunt unul, unul, una dintre persoanele care sprijinesc foarte mult asemenea programe. Cred că putem face foarte mult la nivel european prin intermediul lor, mai ales astăzi, în contextul în care ne aflăm. Ideea europeană trebuie să fie apărată în fiecare zi, așa că eu consider că aceste programe sunt importante pentru cooperare, pentru statele vecine. E important ca oamenii să poată să dialogueze și să rezolve împreună problemele. Cred că e cea mai bună rezolvare pe care o putem avea pentru Europa de astăzi. De aceea nu trebuie să existe reduceri sau să se renunțe la programele Interreg. Aceste zone de frontieră sunt foarte importante, sunt niște zone comunitare și trebuie să rămână așa. E lucru pe care ne-l dorim și e un lucru care apare și în documentul nostru. Ne dorim ca legislația să fie astfel modificată încât să ne obținem obiectivele. Vă voi spune câte ceva acum în legătură cu textul Comisiei, ce am modificat, ce nu am modificat. Aș putea să vă vorbesc o oră întreagă, dar vă voi spune doar ce s-a modificat. În primul rând, există un element important, domeniul de aplicare. Cred că regiunile de frontieră au un rol cheie și consider că trebuie să ținem cont și de colaborarea maritimă pe viitor și ea trebuie să fie menținută. Această colaborare uh, maritimă trebuie să se regăsească și aici. Interreg, de când există, funcționează bine, așa că mă întreb de ce e nevoie de modificări la ceva ce a funcționat bine. Și Cred că trebuie să vedem tot ce putem să facem astfel încât să menținem aceste programe Interreg. Pentru mine e foarte importantă și colaborarea maritimă care să facă parte din aceste programe și am schimbat puțin procentele acolo. Apoi mai există investițiile interregionale și inovarea și investițiile, un termen destul de complicat. Este obiectivul 5 Aici există argumente pro, există argumente contra. Eu mi-aș dori ca Interreg să rămână ceea ce este. Interreg înseamnă colaborare între regiuni. Interreg înseamnă că nu există o administrație centrală, ci există o descentralizare. Toate acestea nu se regăsesc în acest obiectiv cu numărul 5 și sunt dispus să discutăm despre acest al cincilea element, însă nu trebuie să fie defavorizate celelalte obiective. Importantă e, bineînțeles, și finanțarea și e important ca de la 1 la 4 să existe bugetul care a fost prevăzut, să fie crescut, de fapt, acest buget care a fost propus de comisie. Am lucrat puțin la procente, am făcut un calcul și am ajunge la o creștere uh, a sumelor, însă nu îmi doresc să introduc aceste cifre în raport, ci voi lucra doar cu procentele, însă procentele înseamnă implicit și o creștere ce se va plăti cu acești bani pentru 1, de la 1 la 4 și apoi 5, cine își dorește 5-ul ca instrument, ca element uh, central administrat de comisie, pentru acesta ar fi nevoie de un buget separat. Foarte important pentru mine și pentru mulți dintre aceia care se ocupă de Interreg sunt și următoarele, nu doar marile proiecte Interreg, ci și micile proiecte Interreg, acele anumite people to people, de la om la om, acolo unde diferite companii din state se organizează. Sunt multe lucruri care pot fa- se pot face astfel, ajung uh, în mod direct la oameni și Europa este cea implicată. Cred că sunt niște inițiative bune și de aceea mi-aș dori ca aceste proiecte cetățenești, people to people, să aibă și ele un cadru juridic. Ar fi cea mai bună publicitate pe care o am putea o face Europei în fața cetățenilor. Cât despre partea de cofinanțare, Comisia propune 70%, noi ne dorim 80, 85% ca înainte și considerăm că aceast, aceste procente de cofinanțare trebuie să fie flexibile, astfel încât să putem răspunde la provocările care vor apărea. Cât despre prefinanțare, noi am pus accentul pe faptul că cei care se ocupă de programe pe teritoriu, ei ne-au spus că acest timp de început, care este foarte dificil, aici e nevoie de mai multă finanțare, nu la sfârșit, de aceea am schimbat procentele. În raportul meu nu există nicio modificare în ceea ce privește cele 6% pentru structură finanțarea structurilor, din simplul motiv că dispare un nivel de audit. Acest nivel de audit i-a costat foarte mult pe cei de pe teren pentru că era o competență externalizată, era foarte scump. Acum nu mai există acest nivel de audit și se pot folosi acest bani pentru a finanța structura. 6% ar fi suficiente, însă sunt dispus să mai discutăm. La, din N plus 2 am făcut din nou N plus 3 și asta pentru că uh, ar fi fost uh, mai bine așa. Apoi am existat un subiect care a tot fost discutat și anume de regulamentele privind ajutorul de stat. Știu că este un subiect foarte spinos, mai ales din punct de vedere juridic. Dacă ne dorim să facem o modificare aici, am putea să stabilim un precedent și apoi probabil foarte mulți ar avea diferite idei de a luda această regulă. Cred că mai ales la programele Interreg, uh, în care există aspectul economic relativ, nu există un uh, foarte mare efect asupra întregilor activități economice și de aceea cred că asemenea ajutoare de stat ar putea să reprezinte o excepție. Există întotdeauna astfel de probleme juridice, se ajunge la contactarea unui avocat și atunci avocatul este întrebat ne supunem regulilor de ajutor statal sau nu, costă foarte mult aceste servicii, de aceea e foarte important să spunem exact ce se întâmplă cu Interreg și că nu e nevoie de un control al ajutoarelor de stat. În final, aș mai dori să spun următoarele. Cum vorbim acum despre aceste modificări, ele nu sunt cioplite în piatră, am făcut acum această propunere și acum fiecare dintre noi are timp să depună amendamente și nu pot decât să sper că până la urmă vom putea cu toții să sprijinim acest text, să avem o voce puternică în Consiliu, astfel încât să putem să negociem, astfel încât Interreg să rămână Interreg și să fie finanțat ca atare. Probabil calendarul până când trebuie depuse amendamentele pare foarte scurt, e până la data de 10 septembrie. Dacă vor apărea probleme, sunt ultimul care să spună că nu putem să adăugăm 2-3 zile, însă haideți să nu începem cu a modifica în totalitate calendarul, pentru că până la urmă nu vom reu- reuși să terminăm ceea ce am vrut. Și eu m-aș bucura foarte mult dacă putem să adoptăm această legislație în această perioadă de, în acest mandat legislativ. E un lucru important și pentru noi și pentru actorii de la fața locului. Așa că eu aștept cu nerăbdare discuțiile care urmează și sunt dispus să ascult cu răbdare ideile care vor fi vehiculate în următoarele zile, astfel încât să ajungem la un bun compromis. Vă mulțumesc! Thank you very much. Thank you, Mr. Arimo. Vă mulțumesc foarte mult. Acum vom da cuvântul raportorilor din umbră. Împreună avem alături de noi și reprezentanții Comitetului Regiunilor, care au și ei un aviz pe același subiect. Și voi încerca să dau cuvântul și uh, invitațiilor de la Comitetul Regiunilor în funcție de disciplina de care vom da dovadă noi aici. Vă reamintesc că pe acest uh, raport uh, se aplică articolul 54 împreună cu Comisia AFED și DEVE și raportorii de la aceste comisii au fost invitate, au fost și invitați la comisia noastră. Până la urmă, cu raportorii din umbră vom putea să discutăm calendarul pentru amendamente și uh, poate să mai amânăm uh, termenul până în 17 septembrie. Dau cuvântul acum raportorilor uh, din umbră și vă, dau, și vă rog să vă limitați la 3 minute. Bine, foarte pe scurt. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să nu vorbesc prea mult. Vreau să încep prin a îi mulțumi domnului raportor și îi mulțumesc pentru raportul pe care, proiectul de raport pe care l-a redactat. Comisia ne-a furnizat o bază bună, au existat multe idei bune, reacțiile la propunerea comisiei sunt în mare parte pozitive și spuneam întotdeauna că această simplificare plănuită este cea care ne va ajuta foarte mult pe viitor. Cu toate acestea mai există și puncte critice ca înainte. Stimate Pascal, nu pot decât să spun că nu doar ne-ai ascultat, ci chiar ai preluat foarte multe dintre cele spuse de noi și le-ai negociat. Ai început povestindu-ne despre buget. Într-adevăr, Interreg e un lucru care îi reunește pe oameni. Acolo oamenii pot într-adevăr să vadă unde se află plus valoarea europeană și de aceea ar fi o greșeală, o greșeală fatală să fie scăzute fondurile aici. E un lucru care nu trebuie să se întâmple. Nu cu mai puțin bani vom reuși să revitalizăm Europa. Trebuie să rămână cel puțin același buget ca până acum. Și eu văd lucrurile la fel ca tine, așa cum ne le prezentai acum în ceea ce privește domeniul maritim. E un lucru pe care eu nu îl înțeleg și nimeni n-a putut să-mi explice ce s-a întâmplat cu acesta. Și de aceea și eu îmi doresc ca structurile care deja funcționează să fie păstrate ca înainte. Uh, Într-adevăr, e o chestiune interesantă și cea despre care ne vorbeai, despre inovare, investiții, inovare interregională. Într-adevăr, e ceva palpitant, e nu doar un concept foarte greu de exprimat, ci și o propunere foarte interesantă. Comisia este cea care trebuie să gestioneze acest fapt. E un lucru plin de provocări. Însă, de ce există un nou proiect care să primească un miliard de euro din bugetul pentru Interreg. Trebuie să putem pune această întrebare, să vedem ce se poate face și cu mai puțin bani, dar și cu ce se poate face mai puțin bani și nu cu bani care să fie luați din Interreg unde oricum nu sunt suficienți. Apoi, în ceea ce privește ajutoarele de stat, mulțumesc pentru cele spuse. Peste tot unde merg, aud acest subiect. Ai făcut o propunere în acest sens care cred că putem să o urmăm. Proiecte mici. Am vorbit despre ele și data trecută și acest instrument este unul foarte important care trebuie să fie menținut și pe viitor. Ca și tine și eu salut propunerea făcută de comisie în acest sens. Însă cred că mai este loc de îmbunătățire și un cuvânt cheie ar fi, după părerea mea, mai multe fonduri per program Interreg, acestea să poată să fie puse la oaltă și apoi să nu existe neapărat uh, o administrație obligatorie prin intermediul cuiva din mediul juridic. Cofinanțarea, dar cred că aici ne aflăm pe calea cea bună și ar trebui să fie crescută um, corespunzător. Pe lângă propunerile făcute, eu, în ceea ce privește controlul de prim nivel, aici eu aș fi pentru mai multe posibilități în ceea ce privește obligativitățile de raportare și voi depune amendamente în acest sens din partea grupului meu politic ajutor tehnic. Până acum nu s-a discutat despre acest aspect și aici, la ajutoarele tehnice, m-am gândit puțin și mă gândesc ce am putea îmbunătăți pe viitor sub acest aspect. În ceea ce privește rata erorii, cred că aceasta poate să fie crescută pentru că știm din trecut ce se întâmplă aici, că au existat dificultăți pe trecut și poate putem să facem niște economii și aici. O întrebare la sfârșit, dacă îmi permiteți. Nu știu foarte bine cum să abordez această problemă există un obiectiv specific întreg, mai multă securitate pentru Europa. Comisia ne spune acest fapt. Tocmai ne spuneai că Interreg e important pentru creștere și colaborare, așa că eu nu înțeleg de ce intervine acest termen aici. Nu pot să îmi închipui ce fel de conținut poate să aibă această Uh, propunere făcută de comisie. Poate ne poate spune comisia mai multe ce înseamnă această gestionare frontalieră pe viitor. Cred că documentul pe care ne-l-ai prezentat reprezintă o bună bază de discuție și vom veni cu amendamente și eu văd lucrurile la fel. Consider că avem nevoie de un mandat puternic de aici, astfel încât să avem o puternică poziție de negociere în cadrul Consiliului. Vă mulțumesc foarte aproape de 3 minute, dar nu chiar. Vă rog pe toți, dacă vrem să parcurgem întregul program, va trebui să fim foarte uh, disciplinați. Doamna și în numele uh, domnului Koslovski. Programele Interreg au, avut foarte, au adus foarte multe schimbări importante, extinderea uh, oferte, oferte pentru turism, educație, uh, protecție împotriva riscurilor naturale. De asemenea, îmbunătățirea securită, securității și accesului la servicii publice. De aceea, uh, aloc, reducerea alocărilor generale sugerate de către comisie este nejustificată. Propunerea comisiei reprezintă o bază bună de negocieri, așadar este important să includem programele de la uh, frontierele externe. Se propun multe soluții care să simplifice regulile care trebuie să fie aplicate de către beneficiari și de către instituții. În plus, există exemple pozitive de implementare a uh, fondurilor pentru microproiecte și simplificarea metodelor de contabilitate. De asemenea, o uh, metodă mai bună de, uh, de stabilirea, stabilirea regulilor de răspundere. Cu toate acestea, propunerea Comisiei ridică și o serie de preocupări care sunt prezentate în propunerea raportorului. Uh, susținem următoarele puncte. Ridicarea nivelului maxim de cofinanțare la 85%, creșterea alocației pentru, pentru uh, intervenții transfrontaliere la mm, frontierele maritime. În plus, este de dorit să se crească uh, plățile anticipate anuale care vor duce la o rambursare mm, anticipată a Uh, beneficiarilor. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, domnul Van Niltenburg, care cuvântul acum. Mulțumesc. Și în primul rând aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru că ne-a transmis informațiile foarte rapid, pentru că nu este foarte obișnuit să lucrăm așa de în detaliu în timpul verii. Subiectul a fost unul meritoriu. Transform, cooperarea transfrontalieră mi este un subiect foarte apropiat și uh, cred că este un aspect unde Uniunea Europeană trebuie să se implice cât mai mult. Aș, susținem uh, eu am susținut de mult timp uh, creșterea bugetului și Consiliul, în cooperare cu Parlamentul European, uh, a uh, discutat despre simplificare în toate domeniile. Îmi plac uh, proiectele de la, între persoane fizice, people to people, însă trebuie să evităm o abordare prea fragmentară a bugetului. Este esențial ca aceste proiecte să aibă obiective europene și să creeze plus valoare europeană. Mai sunt uh, vorbit despre uh, creșterea cofinanțării până la 85%. Am avut o criză, un angajament de, de la cei care gestionau proiectele 70% mi se părea că este suficient, însă în același timp trebuie să avem un nivel mai mare de investiții, trebuie să vedem cine, despre cine este vorba aici, ar putea să fie autorități sau uh, alte autorități sau alte instituții. Aceste fonduri ar trebui să poate să fie absorbite cât mai rapid mai există și un compon, o componentă în legătură cu inovarea și aspectul regional. Am fost într-o delegație regii în uh, Statele Unite și cu toții am, ne-am întors copleșiți de impresiile în legătură cu lanțul valoric internațional care pune accentul pe uh, zonele de uh, dezvoltate din punct de vedere tehnologic care trebuie să care intră în concurență cu celelalte uh, uh, zone ale lumii. Trebuie să implementăm lecțiile învățate din misiunile noastre în politicile pe care le punem în aplicare. Trebuie să punem accentul pe legăturile dintre actorii tehnologici din Europa, din regiunile pe care le putem identifica și în Europa, în Bolonia, țările de jos, Spania. Așadar, trebuie doar să ne apucăm de lucru și să utilizăm uh, fondurile necesare pentru a pune în aplicare ceea ce sugeste, com, sugerează Comisia și anume implementarea uh, utilă a in, inovațiilor intele, inteligente. Bun, nu o văd pe doamna Andersen, o reprezintă cineva? Nu? Atunci îi dau cuvântul domnului Rope. Aveți cuvântul, trei minute, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Subiectul pe care îl discutăm uh, are legătură cu uh, multe alte domenii. Vorbim aici despre perioada 2021-2027 și uh, despre buget. Comisia încearcă Uh, să rezolve aceste aspecte împreună cu statele membre. Uh, însă întrebarea este dacă vom uh, trece la fapte sau vom rămâne doar la vorbe. Este foarte clar că acest program este extrem de util tuturor statelor membre și Interreg uh, a, contribuie la rezolvarea uh, aspectelor care nu uh, poate, pot fi rezolvate în alte moduri. Trebuie să păstrăm același nivel de finanțare. Mă întristează faptul că discutăm despre probleme noi însă nu uh, avem mijloace noi pentru a le rezolva. Discutăm doar uh, uh, despre fondurile deja disponibile, statele membre, regiunile, partenerii. Petrec foarte mult timp în, pentru crearea acestor programe. De aceea, atunci când reducem în mod constant uh, finanțarea, foarte mulți oameni suferă pentru că eforturile care au fost deja depuse sunt pierdute. Și consider că ar trebui să căutăm argumente pentru a convinge statele membre să aloce finanțarea. Nu trebuie să utilizăm doar fondurile pe care le avem la dispoziție, ci să căutăm noi surse de finanțare. Cred că o atitudine actuală nu ne duce nici unde. Trebuie să fim uniți și susțin părerea că acest program este necesar, este foarte util. Eu am experiență personală cu acest program și implementarea Interreg nu este chiar așa de bună ca și cea altor programe și trebuie să colaborăm mai mult cu partenerii noștri. Însă, colaborarea între regiuni și între statele membre ne uh, unește și ne permite să uh, căpătăm experiență suplimentară. Acest program ajută la atragerea investițiilor și permite și uh, schimbul de bune practici. Deci acest program este extrem de util și permite rezolvarea unei serii de probleme. Atunci când partenerii se întrunesc, discută o serie de uh, probleme, de subiecte și eu uh, cred că avizul Comitetului Regiunilor va fi uh, de asemenea foarte relevant. Deci ar trebui să păstrăm același nivel de finanțare. Vă mulțumesc. Doamna Damato nu este prezentă și nimeni, pe nimeni care să o înlocuiască. Deci eh, încheiem intervențiile raportorilor din umbră aici. Avem încă două solicitări de intervenții. Doamna Katainen. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt. au existat foarte multe confuzii în legătură cu aceste fonduri. Resursele, uh, utilizarea resurselor comune nu a fost foarte transparentă. Mai vorbim și despre programul A pentru regiunile uh, îndepărtate și mulțumesc raportorului care a atras atenția asupra acestei problematici. Pentru statele membre, ale căror frontiere externe sunt la mare, este foarte important să uh, subliniem egalitatea de mm, tratare în legătură cu așa zisa a cincea parte – Aș dori însă anumite clarificări din partea Comisiei în legătură cu acest, această componentă, ce s-a prevăzut la a cincea parte, a putea să se transforme acest instrument într-unul regional pentru regiunile care au mai puține resurse la dispoziție. Mulțumim, domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc. Foarte pe scurt, două observații în legătură cu eh, prefinanțarea. Aveți dreptate. Dacă vrem să avem o adoptare rapidă, deseori eh, este nevoie de acești bani pentru a demara lucrurile, deci la, la începutul programelor și sunt de acord uh, cu criticile dumneavoastră în, pe partea de inovare, pentru că dacă ignorăm aceste fapte, foarte bine, însă Europa se schimbă în jurul nostru, uh, Europa este dusă înainte de către cercetare. În Orizont 2020 avem un program uh, foarte important uh, din uh, Consiliul European de Inovare, care a început în perioada anterioară și care este în creștere. Această cooperare interregională este esențială și dacă vrem să ne apropiem fondurile de coeziune la, în viteza a șasea, cum ar veni vorba, nu trebuie să uh, ne uităm doar în jos și să ne gândim unde putem să uh, cheltuim fondurile la nivel micro, ci uh, să avem și o perspectivă mai globală. Dacă avem o. Uh, dacă intrăm în banda potrivită, putem să trecem la o viteză mai mare cu Orizont 2020 și cu uh, fonduri proprii. Deci vă fac, uh, fac un apel la dumneavoastră să nu ne întoarcem înapoi, ci să ne uh, îndreptăm cu încredere către viitor. Bun, nu mai avem alte solicitări de intervenție la această discuție. Voi da cuvântul acum reprezentantului uh, Comitetului Regiunilor, doamna Daforis. Merci, Madame la Présidente, de... Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat oportunitatea de a mă exprima în legătură cu acest regulament foarte important. Mulțumesc uh, foarte mult și domnului Harimond pentru uh, cooperarea foarte bună pe care am avut-o în termenele atât de scurte și mă bucur că începe să apară o convergență de opinii Propunerea Comisiei include o serie de elemente pozitive. La comisie, Comitetul Regiunilor ne bucură uh, progresele făcute în legătură cu regiunile ultraperiferice, cu o parte special dedicată acestora. Subliniem importanța acestor investiții teritoriale din punct de vedere al inovației. Sunt de acord cu raportorul că nu se pot utiliza cooperarea interregională și uh, cooperarea transfrontalieră ca variabile care pot să fie ajustate. Cunoaștem de asemenea uh, importanța menținerii programelor cum ar fi ORAT, ORACT, recunoaștem și existența necesității susținerii micilor proiecte și acest impuls de simplificare care sperăm că va merge până la capăt, uh, pentru că vorbim despre proiecte pe teren și actori implicați puternic. Deocamdată, Comitetul Regiunilor este îngrijorat de puternica reducere globală a bugetului pentru cooperarea teritorială europeană, o reducere de 1,8 miliarde de euro, cu o reducere foarte mare, după cum se spunea, de 42% pentru cooperarea transfrontalieră și a, dispariția aproape totală a cooperării interregionale, aproape, o scădere de aproape 80%. Nu înțelegem diferența care se face între cooperarea transfrontalieră terestră și maritimă. O frontieră rămâne o frontieră, fie că este pod, munte sau mare, dacă suntem pe mare sau sub mare, ă, frontiera există cu toate dificultățile inerente pentru europenii de ambele părți ale frontiere, frontierei respective. Este esențial să Continuăm un program de cooperare interregională, de consolidare a capacităților și transfer de experiențe între regiuni, regiuni care să uh, țină de articolul 14 um, al tratatului. Noi ne dorim și noi o uh, uh, creștere a ratei de cofinanțare de la 70% uh, la 85% și de asemenea alocarea bugetară net, netă pentru a prioritiza populația pe o rază de 25 de kilometri de la frontieră. Acest lucru ne se pare destul de neadaptat realității. Această parte 5-a, nouă, aceasta nu poate să fie finanțată în detrimentul părților istorice de cooperare ter- teritorială și interregionale, deci în ciuda anumitor progrese, noi solicităm menținerea aceluiași nivel bugetar minimum pentru că reprezintă o schimbare radicală în contextul actual de incertitudine din Europa, uh, pare să uh, existe o distanțare dintre cetățeni și uh, politicile europene. Credem că regiunile transfrontaliere care au demarat programe comune nu vor înțelege aceste reduceri, de asemenea insulele care au frontiere mari maritime vor avea dificultăți de asemenea, de asemenea, sunt o serie de practici de cooperare care și-au dovedit plus valoarea, nu doar pe plan economic, dar și pe plan social și cultural, pentru că toate aceste programe și acțiuni au permis o cunoaștere reciprocă între europeni și cred că avem în continuare de acest lucru în perioada actuală. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru atenție. Thank you. Thank you very much. It was the, the opinion. Mulțumim, mulțumim. A fost uh, reprezentanta Comitetului Regiunilor și acum o să uh, întreb pe domnul Ghiom uh, să prezinte poziția Comisiei Europene. Avem și noi uh, întrebări pe care le-ați auzit și acum așteptăm explicațiile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a mulțumi domnului raportor pentru proiectul său și uh, pentru contribuțiile celorlalți uh, <clears throat> membri ai comisiei dumneavoastră. Salutăm uh, felul în care se manifestă sprijinul pentru ceea ce oferă Interneg. Acest sprijin a fost semnalat de toți vorbitorii astăzi și recunoaștem că uh, nu toate elementele propuse de noi au fost primite cu uh, o atitudine pozitivă. În legătură cu nivelul de finanțare pentru Interreg, uh, care vin în cadrul unui uh, uh într-un, într-un cadru mai amplu al politicilor de coeziune, uh, dar uh, am să mă refer astăzi doar la un singur element, o contradicție care apare între cererea pentru un buget mai mare pentru Interreg, uh, care nu prea se potrivește cu uh, propunerea de creștere a ratei de cofinanțare de la 70 la 85%, fiindcă creșterea acestui procent de cofinanțare automat reduce sursele uh, alocate programelor Interreg domnul Van Mentelborg, uh, cred că spunea acest uh, lucru. Uh, cred că acum s-a lămurit care era abordarea Comisiei în această privință. Cât privește cooperarea maritimă, care a creat, evident, a stârnit, evident, mai mult interes, trebuie să fiu clar că Comisia nu-și propune să stopeze cooperarea maritimă, mai degrabă noi propunem o schimbare în metoda de funcționare a acestei cooperări și asta datorită în mare parte recunoașterii pentru diversele uh, tipuri de cooperare maritimă, așa cum spunea și uh, raportorul din partea Comitetului Regiunilor, o graniță este o graniță. Sigur că în cadrul acestor tipuri de cooperări maritime care pot fi sprijinite, acest lucru rămâne valabil și uh, trebuie să prioritizăm tipurile de cooperare pe care le finanțăm. Asta pentru a avea un pachet mai bine coordonat de sprijin prin conectarea a ceea ce până acum reprezenta cooperare tradițională maritimă cu anumite uh, inițiative de cooperare uh, macroregională. Asta a fost ideea din spatele propunerii noastre, o abordare, credem noi, ceva mai strategică și am observat că nu este bine primită uh, de toată lumea, dar credem că această modalitate de cooperare poate să ducă la progrese importante în următoarea perioadă de programare. La fel, în legătură cu componenta 5 uh, a instrumentelor de investiții, am remarcat uh, observațiile dumneavoastră și trebuie să vă spun că noi vedem această componentă 5 ca potrivindu-se foarte bine cu uh, scopul mai amplu al Interreg, tocmai pentru că se concentrează pe dimensiunea de cooperare regională și uh, Um, ține cont de ceea ce s-a realizat deja uh, în cooperarea interguvernamentală, strategii inteligente de cooperare și uh, parteneriate uh, interguvernamentale care deja și-au dovedit valoarea. Reflectăm de asemenea, adică mai multe comentarii astăzi au reflectat aceste idei Trebuie ca politica de cooperare regională să contribuie la consolidarea legăturilor între regiuni. Suntem de acord cu acest uh, lucru uh, și sprijinim regiunile pentru dezvoltarea uh, unui lanț valoric și pentru a aduce mai aproape regiunile mai puțin dezvoltate de cele mai dezvoltate din Europa. Acest lucru credem că se poate face prin într-un management direct mai bine decât prin programe um, finanțate. Deocamdată acest lucru este deja, uh, și-a dovedit deja fezabilitatea în cadrul programelor de uh, gestiune urbană și uh, credem că se pot obține rezultate la fel de bune și aici. În ceea ce privește dimensiunea de securitate, care apare în cadrul propunerii, ea se leagă foarte strâns de componenta uh, privind uh, granițele interne care există în cadrul pro- uh, programelor existente uh, privind uh, cooperarea transfrontalieră și prevede posibilitatea finanțării dimensiunii de securitate acolo unde este nevoie, la anumite uh, granițe externe, unde există și uh, posibilități de sprijin a acestor programe. Și dacă îmi permiteți, am să închei cu două uh, mici uh, amănunte. Cred că unul dintre motivele pentru care am schimbat abordarea pentru uh, audit în legătură cu programele Interreg este că atunci când ne uităm la impactul uh, global al acestor programe, am văzut o rată foarte mică de eroare în general și am observat că doar ocazional există dificultăți cu anumite programe, dar dacă ne uităm la Interreg pe general, vom observa că rata de eroare este 1,6%. la Deci trebuie să subliniem că, în general, aceste programe nu se confruntă cu probleme deosebite cu rata de eroare. Este unul dintre motivele pentru care am propus gruparea programelor și tratarea lor ca un singur pachet, ceea ce aduce la o reducere semnificativă a uh, sarcinii administrative ce ține de auditare. Și încă ceva ce nu s-a menționat foarte explicit, dar e foarte important, după părerea mea, doamna Măpertui uh, uh, vorbit despre dimensiunea regională pe care ne dorim să o creăm și noi am analizat cu grijă lucrurile și eu vrem să ne asigurăm că există un buget pentru regiunile ultraperiferice, pentru că acestea să poată continua programele de dezvoltare de care au beneficiat și până acum. Propunerea raportorului observăm că de fapt ar reduce acel buget în comparație cu nivelele existente propuse de comisie. Iar acest lucru ne-a surprins într-o oarecare măsură. Nu spun că ar trebui neapărat să fie un uh, Adică nu, nu acesta este mesajul pe care noi îl așteptam din partea Comisiei uh, Regii. Mulțumesc! Mulțumim! Acum, uh, domnul Alimon, aveți cuvântul. Ich habe das alles notiert. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mi-am notat tot și tot ce am auzit se va regăsi în munca mea și aștept cu nerăbdare propunerile de amendamente pe care le vor depune colegii. Un punct pe care l-aș menționa pe scurt, această componentă 5, component 5 dacă suntem de părere și cred că cu toții suntem de această părere că nu vrem mai puțin bani în Interreg ci suntem de părere că ne dorim să avem o voce puternică astfel încât ceea ce exista și se făcea foarte bine în programele Interreg să rămână așa și pe viitor, atunci nu trebuie să cedăm și nu trebuie să spunem noi aici acum că înțelegem acest fapt și faptul că acest buget care exista pentru programele clasice este acum redus. Și asta înseamnă componenta 5, component 5, dacă este adoptată acum, așa cum arată. Nu sunt împotriva, împotriva component 5 și că trebuie să se financeze. Sunt convins că trebuie să se facă și acestea, însă trebuie să aibă de suferit din cauza acestui fapt tot ce a funcționat bine până acum. E întrebarea pe care mi-o pun. Eu aș pune și 5 miliarde acolo, dacă astfel Europa în foarte multe domenii ar putea să devină lider în multe tehnologii. Însă dacă totul se face pe seama bugetului Interreg, atunci nu facem decât să îi pedepsim pe aceia care au muncit cu succes în ultimii ani în aceste programe. Avem de-a face cu aceste reduceri. Am mai avut, au fost 9,3 miliarde, acum suntem la 8,4 miliarde și acum, dacă se mai scade un miliard pentru că se duce la Component 5, atunci ajungem la 7,4 miliarde. Înseamnă o reducere cu 21% și dacă dorim să anunțăm acest lucru în afară foarte bine, însă eu nu mi-aș dori să o fac, pentru că eu sunt pentru Interreg, vreau să ajut aceste programe, vreau ca acestea să existe în continuare și vreau un mesaj pozitiv din partea Europei. Component 5 poate să fie menținută, însă e nevoie de bani special suplimentari pentru ea. Și acesta este mesajul pe care trebuie să îl transmiteți. Ați văzut cam 0,3% pentru această componentă, Component 5, e mai mult decât își dorește Comisia, însă sunt bani care trebuie să vină de la statele membre și nu trebuie să aibă de suferit pro- programele bune și clasice Interreg. Cât despre propunerile pentru amendamente, termenul acesta de amendamente până când trebuie depuse, ați vorbit de 17 septembrie, nu aș avea nicio problemă dacă putem să cădem de acord pe această dată. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenții și aștept cu nerăbdare colaborarea. Thank you very much and now in the end. Mulțumim. Termenul pentru amendamente acum. Programul inițial era 10 septembrie, un timp foarte scurt, dar dacă este acceptabil pentru raportor, putem muta acest uh, termen pe 17 septembrie. E bine așa? E bine. Bun. Deci am uh, rezolvat-o cu amendamentele. Mulțumesc pentru această discuție fructuoasă, mulțumim oaspeților noștri și vă doresc uh, o activitate încununată de succes. Nu o să fie ușor. Uh, vreau să-i mulțumesc și doamnei Breso, care face naveta între comisii și care s-a întors uh, chiar la timp pentru a începe discuția în legătură cu avizul nostru privind Fondul Social European Plus, acesta este principalul instrument pentru sprijinirea locurilor de muncă, pentru ajutarea oamenilor să își găsească locuri de muncă mai bune și pentru a asigura șanse egale pentru toți cetățenii. Pe 29 mai 2018, Comisia Europeană a adoptat această propunere pentru Fondul Social European Plus. Comisia Ocupare este responsabilă, e principala comisie pentru acest dosar. Comisia noastră a numit-o pe doamna Bresu, raportor pentru această, acest aviz și ne va prezenta acum, doamna Bresu, acest, acest proiect de aviz. Mulțumim, doamna președinte. Vorbim despre un text uh, legislativ. Am pregătit o scurtă justificare care va fi probabil urmată de un set de amendamente care vor fi uh, transmise Comisiei uh, Ocupare, care este comisia responsabilă. Deci ne confruntăm, avem de-a face cu un nou fond uh, social european, uh, ESF+, plus, care uh, aduce la oaltă Fondul Social European și inițiativa pentru ocupare în rândul tinerilor, pentru că și, de asemenea, um, Fondul pentru Inovare și Dezvoltare. Este unul dintre fondurile de dezvoltare structurală care face parte din uh, fondurile din Fondul Social European Plus acum și vreau să vă spun că în uh, comisia responsabilă au fost unele dubii cu privire la includerea programelor de sănătate Mm, unii au spus că nu prea se potrivește acest lucru cu obiectivele Fondului Social European. Deci uh, au fost uh, membrii surprinși de această decizie. În uh, aviz suntem de acord cu rolul pe care Fondul Social European trebuie să continue să-l joace în asigurarea locurilor de muncă de calitate, în asigurarea unei uh, pregătiri profesionale mai bune, în vederea unei incluziuni sociale mai bune. Acum se pare că incluziunea socială primește 25% din totalul uh, fondurilor. Sunt însă și uh, state membre cu procentaje mari de uh, tineri care nu fac parte din niciun program de pregătire profesională și se pare că 10% dintre, uh, din fonduri trebuie alocate programelor de pregătire pentru aceste state membre. Suntem de acord în principiu cu această idee, dar trebuie spus că educația, pregătirea și politicile în general pentru piața muncii reprezintă activitatea centrală a Fondului Social European și trebuie să rămână așa. Comisia noastră este responsabilă cu dezvoltarea regională și pe noi ne interesează, de fapt, faptul că textul trebuie să recunoască rolul regiunilor. Ne preocupă faptul că aici ne confruntăm cu un risc uh, serios, pentru că avem uh, politici uh, active pentru piața muncii, avem politici pentru integrare socială, dar sunt și aspecte care nu merg mână în mână cu aceste priorități. Unele dintre amendamentele depuse semnalează importanța acestui fapt. Nu putem să regionalizăm Fondul Social European Plus. Fondul uh, european pentru reconstrucție și dezvoltare nu poate fi însă regionalizat. Aceste observații au fost făcute și în Comisia pentru Ocupare. Există amendamente care vor fi uh, foarte probabil acceptate acolo. Au fost de asemenea și încercări de a simplifica cadrul legislativ și ar trebui să fim și noi în favoarea acestora pentru că ar fi atunci mai ușor să atingem obiectivele pe care le avem. Nu vreau să mă întind prea mult la vorbă, dar Vreau să vă mai spun că am tratat cu mare atenție nu doar uh, rolul instituțiilor naționale, regionale, ci și pauză din partea vorbitorului, ci și nevoia de a avea uh, coerență între fondurile structurale în general. Credem că este important ca toate uh, aceste instrumente să facă parte dintr-un pachet unic pentru a ne asigura că avem o programare coerentă, consecventă. Un al doilea punct uh, cheie cu care cred că, pe care cred că va trebui să ne pronunțăm îl reprezintă coerența între noul pilon social și Fondul Social European. Noile reguli spun că fondurile structurale, inclusiv Fondul Social, trebuie să țină cont nu numai de obiectivele tradiționale ale politicii de coeziune, ci și de <clears throat> semestrul european și de regulile acestui uh, semestru european pentru fiecare dintre statele membre. Dacă trebuie să mai uh, ținem cont și de semestrul european, deci, Lucrurile se leagă de pilonul social. Va trebui să ținem cont de toate aceste aspecte și să nu uităm politicile sociale și nevoia de a îmbunătăți aceste politici, desigur, în cadrul uh, regulilor desemnate pentru fiecare stat membru. Acestea sunt uh, aspecte ale semestrului european de care trebuie să ținem cont. Dar uh, să nu uităm că semestrul european se bazează pe programe anuale, în timp ce fondurile sunt uh, proiectate pentru o perioadă de șapte ani. Deci, trebuie să avem coerență încă de la începutul perioadei de programare, iar apoi, la jumătatea mandatului, la jumătatea perioadei de programare, când uh, avem acea uh, revizuire, trebuie să fim foarte atenți, fiindcă acest lucru nu poate fi făcut în fiecare an. Nu putem uh, însă, pe de altă parte, nici să restructurăm fondurile în fiecare an. Sigur că aceste adică există reguli și regulile sunt în conformitate cu obiectivele Fondului Social European. Trebuie să ținem cont și de obiectivele pilonului social uh, și de implementarea pilonului social uh, european și de toate elementele care ne stau la dispoziție. Și vroiam să vă mai spun ceva despre amendamentul 11 uh, în limba italiană, care cumva a ajuns 12 în engleză, nu știu de ce, dar în orice caz, în italiană, propunerea corectă este nu, propunerea corectă este cea de la amendamentul 12 în limba engleză. În, Italia, în varianta în italiană e amendamentul 11. Sper că se va corecta această eroare. De fapt, traducerea italiană este complet greșită, nu are nimic de a face cu ceea ce am scris eu în limba engleză. Nu știu cum stau lucrurile în alte variante lingvistice, dar v-aș ruga să verificați, să nu uitați acest uh, lucru. Dacă doriți să corectați amendamentul 12 în engleză, vă rog să vă uitați la textul în limba engleză, fiindcă din păcate, nu sunt probleme doar cu traducerea, ci și cu numerotarea acestor amendamente. Îmi cer scuze, dar am crezut că este necesar să subliniez acest lucru. Între italiană și engleză este o mare diferență. Nu știu ce se întâmplă în celelalte limbi, dar vă rog să folosiți engleza ca limbă de referință. Mulțumim foarte mult. Sperăm că acest mister între 11, 12, amendamentul 18 și așa mai departe se va clarifica cât de repede posibil. 12 și 11. 12 în engleză, spune doamna președinte. 11 în italiană, spune vorbitoarea, nu știu în celelalte limbi. Bine. Sper că secretariatul va clarifica situația astfel încât să avem aceleași cifre în toate limbile. Bine, mulțumesc foarte mult și acum voi da cuvântul raportorilor din umbră, după care membrilor Comisiei Regii. Din nou, vă rog să vă încadrați în timp. Fiecare are la dispoziție 3 minute dintre raportorii din umbră. Și vom începe acum cu domnul Hetman, care va vorbi în numele domnului Olbricht. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi citi în limba polonă pentru că colegul meu se află în avion, avionul are întârziere și își cere scuze. Așa că voi citi în polonă. Doresc să îi mulțumesc doamnei Breso pentru acest raport, pentru aviz echilibrat. Mă bucur să constat că am ales aceeași direcție în ceea ce privește Fondul Social European Plus. Sprijin sublinierea rolului pe care îl are Comitetul Regiunilor. Până la urmă, regiunile sunt cele care vor avea de câștigat de pe urma viitorului Fond Social European Plus. Ele au experiența necesară și sunt cele care sunt apropiate de cetățeni. Așa cum spunea și doamna raportor, astfel vom putea să ne obținem angajamentele luate și obiectivele propuse. Salut și propunerea Comisiei Europene cu privire la punerea în aplicare a FSE+ și insist pe cât de importantă este eficiența sprijinului pentru ca toate să devină realitate, trebuie să ne asigurăm că avem reguli comune pentru punerea în aplicare a diferitelor instrumente. Pentru transparență, trebuie să avem un obiectiv comun și obiective mai reduse care să se axeze pe piața muncii și incluziune socială printre celelalte. FSE Plus trebuie să se axeze și pe uh, chestiunile demografice, cele existente și ceea ce se întâmplă în regiunile ultraperiferice și să țină cont și de îmbătrânirea societăților europene. Dacă acest fond va fi asociat semestrului european și pilonului social european, atunci toate acestea ar putea să faciliteze și procesul de investiții. Trebuie să fie clarificate o serie de chestiuni. De exemplu, Ce fel de recomandări date statelor membre vor fi sprijinite prin intermediul FS+, pentru că se merge câteodată mai departe de structura programelor? Uh, Câteodată e nevoie și de o coordonare mai bună între recomandările anuale și funcționarea programelor. Mai există aspecte care au nevoie de clarificări, însă este într-adevăr o propunere echilibrată și un aviz echilibrat cel redactat de doamna Breso. Eu sunt încrezător că munca noastră va duce la un bun aviz pentru Comitetul Social. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Fito din, sau doamna Tomașici. Mulțumesc foarte mult! Grupul ECR recunoaște importanța dezvoltării de abilități și a învățatului pe întreaga durata vieții. Lucruri foarte importante, mai ales pentru tinerii care nu urmează un program educațional sau de formare, important pentru formatori, cercetători, antreprenori. Considerăm că e nevoie de un rol clar al regiunilor și ca beneficiari și ca autorități de gestionare. Acest lucru trebuie să apară în textul legislativ, astfel încât să putem garanta o mai multă eficiență și să ajungem la obiectivele propunerii. Trebuie să ne asigurăm asigurăm că există coordonarea de care e nevoie între FSE+, Plus, politicile regionale și instrumentele financiare. Salutăm și intenția Comisiei de a simplifica acest cadru legislativ. Considerăm că sunt importante sinergiile și coordonarea între FSE Plus și celelalte fonduri structurale. Acestea sunt un factor important astfel încât să crească eficiența și să crească și eficiența în obținerea obiectivelor FSE Plus. Mulțumesc! Mulțumim. Următorul raportor din umbră este domnul Van Miltenburg. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să o felicit pe doamna raportor care a muncit cu asemenea rapiditate. E o muncă foarte bine făcută și sunt de acord că e un text foarte bun. Trebuie să existe cele 10% lăsate la o parte pentru nevoile existente, pentru tinerii neîncadrați profesional care nu urmează un program educațional sau de formare. Trebuie să îi încurajăm fie să-și continue educația, să participe la programe de pregătire profesionale sau să obțină un loc de muncă. Doar așa pot aceștia să participe la viața în societate. Din păcate nu vedem acest aspect în propunere, în propunerea comisiei. E un uh, moment tratat și e păcat că nu a făcut-o Comisia Europeană. E foarte importantă integrarea și ce se întâmplă cu Fondul European de Globalizare. Aceste două fonduri sunt foarte apropiată. Așa că, iată, e o șansă ratată despre care discutăm în cadrul FSE Plus și programului de ajustare la globalizare. Ajungem la o abordare mult prea încărcată, toate sunt puse la comun, inclusiv sănătatea. Dacă ne aflăm într-o situație în care companiile trebuie să disponibilizeze oameni, să ajunge la șomaj în anumite regiuni, în asemenea cazuri trebuie să ne asigurăm că acești oameni pot să beneficieze de programe de formare. E nevoie de inovare, vorbim de inovare pentru a crea locul de muncă. E cea mai bună modalitate astfel încât oamenii să fie din nou activi pe piața muncii. Nu ne dorim să punem un bandaj pe acea rană numită fond de globalizare, care nu e integrat în FSE+. Am vorbit despre sănătate. Cred că e bizar faptul că am redus sumele într-o situație în care știm că există o schimbare demografică în Europa, că există o îmbătrânire a populației, așa că ar trebui să reușim să găsim uh, soluții pentru Orizont Europa. Văd mult prea puțin în acest sens în propunerea făcută. Încă o întrebare deosebit de importantă. Cele 2% din alocările naționale la nivel de stat membru care să fie utilizate pentru a lupta împotriva sărăciei extreme. Mă întreb dacă aceasta e o măsură bună, dacă ar trebui să forțăm o asemenea măsură la nivel european sau dacă ar trebui să rămână la latitudinea statelor membre trebuie să fie combătută sărăcia, de la rădăcină cât mai repede și cât, și cât mai repede posibil. Trebuie să fim aproape de acei oameni care suferă de pe urma sărăciei extreme. Așa că eu aș spune că autoritățile locale trebuie să se implice aici. De aceea văd cu o critici această alocare de 2%. Poate, din punct de vedere simbolic, ar fi o propunere bună, însă când vorbim de fapte ca atare să ajutăm pe cei care se află în sărăcie extremă nu cred că va funcționa. Alin Marsân pentru acest document, cred că poate fi modificat pe aici, pe acolo și cred că până la urmă vom reuși să avem un raport foarte bun de transmis Comisiei competente pe fond, Comisia de Ocupare. Aștept colaborarea cu doamna raportor pe viitor. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Renche, doamna D'Amato. Dorește cineva să vorbească numele dumnealor? Nu. Atunci, orice altfel de comentarii, domnule Van Nistelrooy? Mulțumesc foarte mult că, în primul rând, pentru că avem acest schimb de opinii. E o primă reuniune la care avem deja aceleași concluzii sau aceleași îngrijorări. S-ar putea ajunge la renaționalizare. Avem pilonul social. În foarte multe țări vedem următoarele. Se leagă totul de ceea ce se întâmplă la nivel național. Aici avem un pas înainte important. De exemplu, în țările de jos avem fondul regional și în uh, regiunile noastre nați. Mai există influența orașelor, Totul intră într-un program național. Dacă spunem că Europa trebuie să fie aproape de cetățeni, vorbim de un fond social care să fie aproape de oameni, atunci trebuie să fim atenți. Trebuie să fim foarte atenți ceea ce se va face, pentru că dacă nu, totul va decurge spre marile state, cu recomandările specifice pe stat și nu e o situație pe care să o putem accepta. Altceva ce aș dori să mai spun. Avem politici generale, în principal, dar eu aș dori să spun că cei șapte ani, 2021-2027, trebuie să muncim în ceea ce privește cetățenii ce cetățenii de, de etnie romă. Avem un plan de acțiune. Vedem câți bani sunt investiți acolo, dar vedem că performanța nu e bună. Apoi, problemele sunt diferite. Există migrația, există tot felul de alte aspecte. E nevoie de o mai bună stabilirea obiectivelor. Știți că doamna vicepreședinte a Parlamentului, doamna Doamna Iurova și-a luat angajament în acest sens. E nevoie de mai mulți bani în fondurile sociale. Cred că mai ales la nivel regional și local trebuie să se facă mai multe. În perioada actuală am spus că există precondiții pentru finanțarea care ar putea să ajungă la autorități locale și regionale. Să Există locuri mai bune unde să se construiască case, nu doar în afara satelor cum se făcea în trecut, nu, ei să fie integrați. Așa că haideți să fim foarte atenți, să punem un punct special în raportul Breso în acest sens, valabil și pentru Comisia Regii. Mulțumesc. Acum voi da cuvântul reprezentanților Comisiei Europene. Doamna vă aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și doamnei raportor, raportorilor din umbră, domnului Van Nistelrooy. De fapt, eu cred că avem niște propuneri foarte bune aici, de care vom ține cu siguranță cont. Fantul, faptul că ați vorbit despre legătura între semestrul european, pilonul drepturilor sociale și programarea pe șapte ani, e un fapt care ne arată faptul că e bună această propunere de a avea o propunere 5 plus 2, astfel încât să există o revizuire la jumătatea mandatului a priorităților, să vedem care sunt provocările cu care s-au confruntat statele membre în semestrul european. Și semestrul european european ca atare va fi unul atipic în anul 2019 și în 2024. Recomandările specifice pe țară și raportarea pe țară vor fi folosite ca bază astfel încât să se facă propuneri pentru statele membre. Care sunt provocările identificate de comisie, ce se va întâmpla cu investițiile și unde propunem noi să fie direcționate investițiile în aceste fonduri. Așa că vor exista aceste două situații. Ce situație pe care care o cunoaștem acum se va modifica. Nu cred că există acel risc de naționalizare a politicilor. Regulile pentru punere în aplicare se află în regulamentul privind dispozițiile comune. Există aici o permisibilitate pentru programe multifond, programe regionalizate, astfel încât ne asigurăm că vor exista în continuare posibilități de programare pe diferite niveluri cu diferite autorități. Pot să constat că există o propunere de a specifica și mai mult faptele. Autoritățile de gestionare s-ar putea afla la diferite niveluri, însă când spunem autoritate de gestionare, gestionare, ne referim la orice fel de autoritatele de la orice nivel. Acest lucru e important pentru Comisie, autoritate de la orice nivel de gestionare. E un lucru permis sub regulamentul privind dispozițiile comune. Cred că mai există cerințe suplimentare, da, am făcut o armonizare a regulilor pentru punere în aplicare, de aceea avem regulamentul privind dispozițiile comune. Sunt de acord că accentul pe investiții ar trebui să cadă pe schimbările demografice, pe regiunile ultraperiferice. Avem o alocare specială pentru acestea pentru prima dată, pentru a, putea le, pentru a le putea sprijini, astfel încât să poată fac, să facă față provocărilor din regiuni, să fie sprijinite același tip de activități, însă să se țină cont de faptul că anumite intervenții sunt mai scumpe, tocmai din cauza distanțelor. Așa că nu cerem noi măsuri de sprijin care să fie puse în aplicare pentru regiunile ultraperiferice. Cele tradiționale vor fi ajutate astfel încât să le pună în aplicare în mod corect. În ceea ce privește Fondul Social European, Fondul de Ajustare la Globalizare. Fondul Social European E un instrument preventiv, se adresează provocărilor legate de abilități, dezechilibre pe piața muncii, uh, competențele de pe piața muncii. Fondul Social European este cel care îi ajută pe cei care au deja un loc de muncă. Ei pot să se recalifice, să capete noi abilități, noi cunoștințe, astfel încât să nu devină redundanți. Fondul European de Ajustare la Globalizare e o intervenție de tip ex post. Aici noi sprijinim doar acei oameni care și-au pierdut locul de muncă și îi ajutăm cu un sprijin foarte bine gândit special pentru ei. Așa că noi propunem să menținem acest instrument care se află în afara CFM-ului, să existe în continuare o posibilitate pentru statele membre de a reacționa în mod rapid și să-i sprijine doar pe cei care au fost disponibilizați. Fondul Social European poate să sprijine și companiile când au nevoie de o restructurare, au nevoie de un influx de forță de muncă nouă, când fondul se implică în mod direct în a ajuta pe oameni. De ce apare programul de sănătate aici? în FSE+. Plus? Pot să spun că, fondul Euro- că programul european de sănătate este un instrument la nivelul Uniunii uh, Acum aici avem posibilitatea de a testa și a face anumite experimente cu diferitele abordări existente în dezvoltările politice în anumite state, prin diferite grupări de state membre sau în toate statele membre. Fondul Social European acum sprijină în mod direct statele membre atunci când își modifică sistemul de sănătate. Suma care apare în această perioadă de programare pentru sănătate e de 3,7 miliarde de euro. Vorbim de un program de sănătate cu rol de ghid la nivel european, creăm astfel exemple de bune practici. Odată ce aceste bune proiecte sau rezultate bune vor fi puse în aplicare în statele membre, ele pot să fie preluate prin Fondul Social European. Și așa stau lucrurile acum. Cred că există o bună posibilitate de sinergie între instrumentele la nivel european și FSE-ul care se pune în aplicare în gestionarea uh, divizată. În ceea ce privește accentul pe cetățenii de etnie romă, sunt foarte de acord, de aceea ne dorim 22% incluziune socială, nu 20%, un lucru foarte important pentru noi și pentru incluziunea socială, nu doar integrarea romilor, după cum bine știți, mai există și alte probleme sociale cărora trebuie să le facem față, însă considerăm că cel puțin 25% din fondul social european trebuie să aibă de-a face cu măsuri de incluziune socială în statele membre și cele 2% pentru fondul de ajutor european pentru cei care au cel mai mult de suferit. Sprijinul care este acordat acum acestor oameni, cei care suferă de o sărăcie extremă, sunt de fapt o primă încercare de a-i ajuta să reușim să ajutăm să treacă prin această perioadă dificilă și apoi să fie direcționați spre Fondul Social European, să fie reintegrați pe piața muncii, reintegrați în societate. Credem că e o legătură foarte utilă între sprijinul material acordat oamenilor de care aceștia au nevoie și apoi să îi ajutăm prin intermediul unui sprijin mai consistent pentru viitorul lor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamnă Breso, doriți să trageți concluzii în urma discuției, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor pentru comentariile făcute. Cred că aș putea face un rezumat spunând următoarele. Când vorbim de legături consolidate cu politicile regionale și atunci când vorbim despre faptul că regionalizarea trebuie să fie punctul important al fondului și legătura cu Fondul European de Dezvoltare, atunci cu toții suntem de acord. Înțeleg că poate Comisia Europeană nu e chiar atât de acord și și-ar dori ca statele membre să aibă mai multă marjă de manevră pentru a decide, însă eu nu cred că este o idee bună. Trebuie să existe această legătură puternică între cele două fonduri. Acestea trebuie să poată să acționeze simultan. În al doilea rând, domnul Van Miltenburg a făcut câteva comentarii Înțeleg și sunt de acord că trebuie să ținem cont de acești factori în utilizarea fondului european social plus și fondul de dezvoltare regională. Trebuie să ținem cont și de faptul că trebuie să răspundem efectelor negative ale globalizării. Însă, cum s-a menționat, e un fond care este gestionat în mod direct de Comisia Europeană. Poate că s-ar putea face o recomandare bazată pe un amendament care spune despre nevoia de coordonare, însă nu cred că putem să includem acest fapt aici, cum nu putem include nici Fondul Social European în celălalt fond. A fost o plăcere pentru mine să aud cele spuse de comisie cu privire la semestrul european și recomandările specifice de țară. Dacă sunt doar acei ani, primul an și anul pentru revizuire, și dacă în regulă se va ține cont și de programarea pentru fondurile regionale, atunci toate acestea ar însemna că ar exista o coordonare facilitată. Aș dori să vă rog să țineți cont de evoluțiile din pilonul social european. Mi-aș dori ca semestrul european să țină cont de aspectele sociale pe măsură ce acestea evoluează. Există multe de făcut pentru FSE în cadrul acestor recomandări. Colegii vor depune amendamente și apoi noi vom încerca să colaborăm astfel încât să ajungem la o propunere bună. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, spune doamna președinte. Termenul de depunere a amendamentelor este stabilit la prânz la data de 14 septembrie. 14 septembrie, mulțumesc. Toată lumea este de acord? Bine, 14 septembrie la prânz, termen de depunere a amendamentelor la acest raport, la acest aviz. Now we... Acum trecem mai departe cu următorul aviz. Stabilirea mecanismului pentru interconectarea Europei. Acest uh, mecanism promovează creșterea locurilor de, locurile de muncă și competitivitatea prin investiții în transport, în infrastructuri de transport, energie și telecomunicații. În această propunere pentru următoarea generație a CFM, a mecanismului conectare, interconectării Europei, Comisia propune să, ex, să includă finanțare suplimentară și să extindă domeniul de aplicare. Comitiile ITRE și TRAN sunt responsabile în comun, conform articolului 55, pentru redactarea raportului parlamentar. Comisia noastră a decis să redacteze un aviz și l-a numit pe domnul Miroslav Piotrovski ca raportor. Trebuie să așteptăm câteva minute pentru că domnul Piotrovski este încă pe drum de la o altă comisie. Deci eh, câteva minute pentru a-l aștepta pe domnul raportor. Uh, vă comunic între timp că termenul propus pentru amendamente este ora 12, vineri 7 septembrie, deci uh, o săptămână până pentru amendamentele la acest raport, pentru a respecta uh, calendarul stabilit de comisiile responsabile, trebuie să votăm avizul nostru în octombrie, de aceea trebuie să fim foarte stricți în planificarea termenului pentru amendamente. Deci eh, termenul este 7 septembrie pentru amendamente și acum așteptăm câteva minute pentru a, eh, pentru a aștepta pe domnul Pietrovski. We are waiting for the Îl așteptăm pe domnul raportor sau de fapt chiar pe raportori. Nu mai sunt alți raportori, mai avem încă puncte de discutat. Okay, ladies and gentlemen, we can continue our... Doamnelor și domnilor, vom continua lucrările noastre. Ne cerem scuze pentru această întârziere și pentru întreruperea ședinței. Era din cauza că raportorul nostru pentru următorul aviz, domnul Piotrovski, Piotrovski, era la o altă comisie, acum a ajuns la noi, deci putem să continuăm. Următorul punct de pe ordinea de zi este stabilirea uh, mecanismului interconectarea Europei. Am prezentat deja ideea noii propuneri Deja am uh, informat în legătură cu comisiile de fond, ITRE și TRAN, care sunt responsabile în comun conform articolului 55. V-am informat în legătură cu raportorul nostru și avizul regii și termenul propus pentru amendamente, ora 12, vineri, 7 uh, septembrie. Vă îi dau cuvântul acum uh, domnului Piotrovski. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. În primul rând, uh, mulțumesc secretariatului comisiei noastre pentru cooperare pentru că acest aviz privește un instrument uh, foarte important, conectarea, interconectarea Europei. Nu doar TNT, ci și mobilitatea fără victime și cu emisii mai scăzute. După părerea mea, în avizul meu, amintesc de necesitatea susținerii uh, tehnologiilor cu uh, uh, cărbune curat pentru a se ajunge la uh, carburant lichid. De asemenea, autostrăzile ar putea să fie finanțate ca proiecte ecologice. Este vorba de regiunile transfrontaliere și frontaliere. Întotdeauna există o problemă de finanțare. Comisia sugerează discuțiile care sunt în curs uh, în legătură cu bugetul și uh, bugetul se presupune că va veni în special din, de la fondul de coeziune. Multe state membre sunt îngrijorate în acest sens și se opun scăderii uh, sau diminuării Uh, financiare a fondului de coeziune, lucru care se reflectă și în avizul meu. De fapt, am ascultat uh, chiar acum uh, am ascultat de, de, dezbaterile la Comisia Transporturi și am aflat că această problemă este încă în discuții. Am discutat acest lucru și cu domnul Telici, ca reprezentantul socialiștilor. Deci eh, se apropie schimbări, se pregătesc schimbări. Am redactat eh, însă acest aviz, eh, aștept în continuare comentariile dumneavoastră și le aștept cu mare interes pentru a le include în avizul meu. Ascultăm acum raportorii din umbră, doamna Schmidt, aveți cuvântul. Mulțumesc. În primul rând vreau să îi mulțumesc raportorului. Sunt raportoare în Comisia Tran și am avizul de acolo cu mine. Două puncte pe care ni le-a prezentat în introducere domnul raportor, le subliniez și eu. În primul rând, ce am spus deja, să se pună accentul pe Uh, cărbune și ce putem face cu ele astfel încât să luptăm împotriva schimbărilor climatice. Știm că Audi face anumite eforturi în acest sens și Shell, prima mare rafinărie care încearcă să folosească carburanții sintetici, au deschis o asemenea, un asemenea punct, din păcate nu în Europa, ci în Qatar. Tehnologia e cu siguranță una foarte interesantă și are un potențial uriaș, mai ales în ceea ce privește reducerea dioxid, emisiilor de dioxid de carbon. La fel de important este și potențialul pe care îl avem astfel încât să nu mai fim atât de dependenți de statele producătoare de petrol. Un obiectiv pentru politica noastră europeană este acesta. Cu toate acestea, trebuie să spun că e importantă neutralitatea tehnologiei și ar trebui să nu se aleagă anumite dintre tehnologii, pentru că în Europa există deja foarte multe resurse diferite în ceea ce privește producerea de energie, ce se întâmplă pe coastă, ce se întâmplă cu energia hidrologică și așa mai departe. Există acea propunere de 30% din ce pentru concurență propunerea comisiei. Eu fac parte de, și din Comisia de Control Bugetar, de aceea aș cere 100%, mai ales dacă privim studiile care au fost făcute în legătură cu rețelele de înaltă viteză, care sunt foarte importante, apoi ce se întâmplă cu finanțarea culoarelor la nivel regional și așa mai departe. Există întâi o evaluare a nevoilor financiare, vedem cât de limitat este ceful și de aceea e foarte importantă eficiența, mai ales din perspectiva cetățenilor. Comisia, prin această propunere, uh, reușește să poziționeze într-un mod uh, destul de provocator politica de coeziune, așa că eu aștept cu nerăbdare ce se va întâmpla la sfârșitul acestei săptămâni. Semnalul de, din Comisia Regii cu siguranță va fi foarte important și va trece de aceste avize și rapoarte, un lucru pe care o îl salut. Un al treilea punct, cum am văzut și în ultimul timp, ceful este facilitat când comisia are nevoie de bani sau caută finanțe. Pentru un sistem de transport care să funcționeze, știm deja cu toții foarte bine că aceasta este baza unei economii care să funcționeze. Sectorul transportului trebuie să-și aducă aportul în mare parte pentru decarbonizare. Trebuie să avem un sistem de transport eficient din punct de vedere al costurilor și de aceea este foarte importantă și concurența Europei. De aceea, în acest sens, voi depune eu amendamente la acest document care să ducă și la o creștere a banilor pentru acest mecanism. Mulțumesc! Ms. Rodriguez. Mulțumesc foarte mult, doamna Rodriguez, în numele domnului Boștinaru. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Domnul Voștinaru nu a fost, nu a put, fost în măsură să se deplaseze la Bruxelles astăzi, deci vă transmit mesajul său. În primul rând dorește să sublinieze importanța mecanismului pentru interconectarea Europei și fondurile de coeziune. Când s-au demarat aceste fonduri în urmă cu 6-7 ani în urmă, s-au transferat o anumite, anumite fonduri de la fondul de coeziune către CEF uh, și acest lucru a fost prezentat ca fiind uh, o excepție cu uh, accentul pe um, statele membre de coeziune și faptul că acest transfer se păstrează și în propunerea actuală la o scară mult mai mare, dacă ne uităm la cifre, alocarea pentru fondul de coeziune este scăzută cu jumătate, însă contribuția la CEF uh, rămâne aceeași. Este un lucru care trebuie să fie discutat la nivelul CPR, nu la nivelul regulamentului CEF. Uh, acest lucru îl va propune domnul poștinarul, după cum uh, s-a întâmplat și acum șase ani, să nu se menționeze în acest uh, moment niciun fel de cifră legată de transferul de la fondul de coeziune. Acea parte trebuie să rămână în alb și negocierile pentru buget vor decide dacă să păstreze sau nu un asemenea transfer și suma Domnul Boștinaru va interveni în uh, articolul 4.8 uh, în legătură cu utilizarea acestor fonduri care vor fi transferate de la fondul de coeziune. În urmă cu șase ani, acest punct a fost foarte controversat pentru că propunerea inițială a Comisiei nu dădea niciun fel de garanții uh, statelor membre că banii transferați către CEF vor fi utilizați pentru proiecte în aceleași state membre. Problema vine din faptul că fondul de coeziune se bazează pe gestiune comună și gestionat la nivel național, dar CEF este sub uh, gestiune centrală. Uh, atunci, domnul Boștinaru a fost raportor pentru regulamentul pentru fondul de coeziune și s-a ajuns la un acord important Uh, în primii trei ani, sumele transferate de către anumite state membre către CEF puteau să fie utilizate doar în acele state membre. Doar ulterior, resursele erau disponibile. Păstrarea alocărilor naționale este un principiu de bază și nu putem accepta propunerea făcută astăzi de către Comisie de, de a apăra doar 70% dintre resurse. Dacă vor, va avea loc un transfer de la fondul de coeziune, clauza de salvgardare convenită în urmă cu șase ani trebuie să rămână neschimbată. Pe, aceeași, pe același raționament, statele membre de coeziune trebuie să pregătească proiecte pentru a putea uh, aloca aceste, proiect, aceste fonduri în proiecte pentru ca asistența tehnică să fie cât mai eficientă posibil și să simplifice cât mai mult procedurile. În ceea ce privește propunerile raportorului, domnul Voștinaru are uh, probleme cu utilizarea uh, cuvântului decarbonizare în articolul 3. De asemenea, uh, eh, tehnologia așa zisă a car- carbunelui curat. În, în ciuda progreselor, Eh, cărbunele rămâne o resursă foarte poluatoare și nu poate fi eh, denumit, utilizat în contextul eh, menționat aici. Hmm. Mulțumim. Domnul Van Miltenburg. Mulțumesc, doamne președinte. Ultimul comentariu din partea SID Uh, susțin, sunt uh, surprins că raportorul spune emisii scăzute în loc să spună decarbonizare. Uh, ca și cum acordul de la Paris nici măcar nu ar fi fost semnat. Vorbește despre tehnologia carbonului curat, vorbește, vorbim despre mm, mecanismul interconectării Europei, care este de despre finanțarea infrastructurii, o șansă de a crea uh, mobilitate durabilă în Europa. Să legăm acest uh, lucru de tot felul de dispoziții naționale nu mi se pare o idee bună, pentru că este vorba de uh, aspecte foarte importante pentru întreaga Europa aici. Același lucru la amendamentul 8, unde uh, Uh, se spune, uh, se menționează eligibilitatea pentru subvenții. Acolo, de fapt, se folosesc bani europeni pentru a finanța politicile naționale. Se vorbește până la urmă de achiziționarea de terenuri. Este dificil să stabilești un preț uh, corect. Întotdeauna va exista corupție, deci mi se pare destul de dificil să se ajungă la un asemenea obiectiv. Așadar, dacă începem să procedăm așa, aștept cu nerăbdare uh, rapoartele de la OLAF și de la Curtea de Conturi. Trimiterea la regiunile ultraperiferice a fost eliminată. Statele cele de jos nu au uh, regiuni ultraperiferice, însă eu sunt politician pentru întreaga Europa și este important ca aceste regiuni ultraperiferice să fie legate de către celelalte regiuni. Deci, mi se pare un pic prea mult să uh, eliminăm total această trimitere. Nu mi se pare că este un lucru bun. Însă, pentru a încheia pe o notă pozitivă, vreau să lansez o anumită idee. Am discutat despre uh, cum putem obține mai mult cu uh, aceleași, uh, aceeași sumă cheltuită. La Comisia Transporturi s-a ajuns la o idee foarte bună și anume să, etichet, să, trans, să etichetăm anumite fonduri regionale uh, pentru rețelele de transport, ca și fondul Conectare Europei să facem același lucru cu fondurile regionale, pentru că în multe regiuni se lucrează în continuare pentru a, pentru a construi verigile lipsă din rețele de infrastructură. Și în aceste rețele nu ar trebui să vorbim doar despre investițiile în rețelele de bază, ci și pe rețelele globale pentru că acestea sunt uh, de asemenea importante. Aș dori așadar să lansez această idee și voi uh, depune amendamente în acest sens legate de CFM și uh, cred că putem să facem mai multe cu aceiași bani. Doamna Demato, raportor din umbră, alți colegi, domnul Albrecht. Aveți cuvântul. Câteva observații, dacă îmi permiteți. În primul rând, propunerea domnului Boștinaru de a lăsa în alb secțiunea respectivă, toate lucrările din Parlament merg în diverse direcții. Pentru că Comisia a prezentat pachetele naționale în prima rundă de discuții și noi acum încercăm să pregătim raportul interimar pentru CFM și am dorit ca diverse comisii, inclusiv Comisia Regii, să pregătească propuneri pentru fonduri concrete cu cifre, deci cred că va fi votată în octombrie uh, și nu va fi o propunere în alb, ci va fi cu cifre. Și e foarte important uh, ca acest fond de coeziune să fie guvernat uh, diferit. Odată ce banii sunt transferați, au dispărut pentru că sunt în gestiune centrală. Înțeleg că experiența este că uh, odată ce aceste fonduri au plecat din statele membre și din alocările naționale, uh, uh, Domnul Boștinaru ne spune ce ni s-a promis, însă acest lucru este un lucru și din nou uh, problema reală este că Comisia a propus să se reducă fondul de coeziune cu peste 40% și Uh, comisia spune că se revine la nivelul natural. Însă dacă reducem fondul de coeziune în continuare, nu revenim la situația de dinainte, pentru că există mult mai puțini bani pentru fondul de coeziune. Ultima observație, nu aș neglija toate prevederile legate de cărbunele curați. Știu că uh, ideologic este împotriva acordului de la Paris, însă uh, vă dau exemplul de la Helsinki, uh, care este încălzit cu cărbune, deci uh, trebuie să ne gândim și la noile tehnologii, în special în statele care au, sunt bazate pe cărbune. Deci nu aș condamna această tehnologie din oficiu. Vă mulțumim. Domnul Van Nistelrooy, foarte pe scurt. Foarte pe scurt, în aceeași direcție am purtat deja o asemenea dezbatere și am discutat dacă să avem o cifră sau un, uh, uh, o un procent, dacă avem un tort mic, nu poți să ai o bucată mai mare dintr-un tort mic pentru că proporțiile nu sunt uh, reprezentative. Și poate așa am, ar putea să ne gândim la o, că este un lucru să votăm ceva în Parlament sau în comisia noastră și, un, și altceva ca aceste lucruri să uh, se întâmple în realitate. și în a doua parte a perioadei, când banii sunt gestionați central, uh, lucrurile merg bine, deci este un amestec între cele două sisteme. Însă nu știu dacă putem să dezbatem aici uh, o uh, distribuție inechitabilă. Vă mulțumim, mulțumim foarte mult. Acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene de la Direcția Generală MUV. Aveți cuvântul. Ne mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru și eurodeputaților pentru intervenții. În, încep cu aspectele legate de, de climă. EGF are un, uh, uh, o reducere majoră pentru că am propus un obiectiv de 60%. Deci aici aș fi de acord cu comentariile în sensul că trebuie să păstrăm trimiterea la decarbonizare și că nu putem accepta cărbunele curat în parte pentru că CEF nu finanțează generarea de energie, ci transmiterea acesteia. În al doilea rând, în ceea ce privește pachetul de coeziune, mm, pachetul actual a funcționat foarte bine, a fost alocat în totalitate. Toate statele membre au putut să utilizeze în totalitate și doar cu câteva milioane diferență, două state membre nu au putut să absorbă în totalitate pachetul național și vedeți cum au uh, progresat acțiunile diferite, au uh, implementat principiul utilizare sau pierdere a fondurilor. Vrem să păstrăm acest principiu. Trebuie, vrem să păstrăm uh, regula de trei ani, principiul utilizării sau pierderii, dar uh, o uh, parte ar trebui să fie pusă în comun de la bun început. De ce? Pentru că nu este vorba aici doar despre volumul uh, alocat, ci pentru a mm, canaliza acest, această parte spre anumite proiecte și logica duce mai mult spre proiecte naționale, uh, spunând în concurență o proporție mai mică, putem să alocăm uh, sume mai mari proiectelor transfrontaliere și uh, marea parte a mm, CEF este alocată printr-un proces competitiv. După cum știți, am dorit să introducem o trimitere explicită în regulamentul CEF pentru a permite regiunilor să uh, participe la programe pentru că nu au putut să o facă la nivel suficient. Este important să avem o trimitere explicită pentru a le include, pentru a le permite participarea. Ne preocupă foarte mult propunerea de a uh, elimina această trimitere. Noi considerăm că aceasta ar trebui să rămână acolo, în special în ceea ce privește infrastructura. Vă mulțumesc, domnule raportor Piotrowski. Doriți să încheiați această discuție? Przewodnicząca, chciałem serdecznie podziękować wszystkim. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și pot să vă spun că mi-am notat cu atenție observațiile dumneavoastră. Voi încerca să țin cont de toate acestea în redactarea avizului. Nu o să intru acum în detaliu, dar uh, cred că putem ajunge la un compromis. Ceea ce a spus Comisia în legătură cu regiunile ultraperiferice ne poate conduce la un compromis, mai ales în ceea ce privește regiunile uh, de la granițele externe ale Uniunii. Iar în, uh, alte, în ceea ce privește alte aspecte, vă stau la dispoziție pentru a discuta. Mulțumesc. Termenul pentru amendamente este 7 septembrie, vă amintesc. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 și uh, dezbaterea poziției Parlamentului pentru a ajunge la un acord. Raportorul nostru este domnul Von. Comisia responsabilă este Comisia Buget. Avem patru raportori, dacă nu mă înșel. Și domnul Olbricht este unul dintre aceștia. Vom vota, sper, pe 8 și 9 octombrie, de aceea așteptăm amendamente până la prânz, luni 10 septembrie. Iar acum o să-i dau cuvântul domnului Ivon pentru a prezenta acest uh, aviz. Mulțumesc știți, dragi colegi, că cadrul financiar multianual este supus acum unei uh, proceduri de revizuire și de aceea am hotărât să elaborăm un uh, raport interimar pentru ca Parlamentul să articuleze poziția uh, pe care o are. Ian este astăzi aici și asta îmi face mie misiunea mai ușoară. Sigur că nu o să intru acum în uh, detalii, am încercat însă să mă refer la poziția Parlamentului care va fi adoptată în martie. Abordarea generală ar fi să păstrăm uh, actualul cadru multianual, ca structură, să păstrăm uh, sumele pentru programele din actuala perioadă de programare și să ne asigurăm că se păstrează prioritățile promovate de Parlament. Suma pentru fondul de coeziune pentru această perioadă, conform propunerii Parlamentului din martie, ar fi 272 de miliarde de euro împărțită egal între fondul de coeziune și fondul social european. Mm, eu nu fac diferența între aceste două uh, fonduri, deși Comisia mi-a cerut acest uh, lucru. Eu sunt însă un mare uh, uh, uh, oponent al reducerii acestui uh, fond cu un miliard. Discutăm astăzi uh, de aceea, dragi uh, colegi, și vă rog să depuneți uh, amendamente pentru a hotărâ împreună cum ar trebui să se împartă banii între RDF și fondul de coeziune. În legătură cu Fondul Social European am păstrat alocările pentru fondurile de ocupare care au fost considerate prioritare de colegii noștri am văzut că s-a redus uh, suma pentru Interreg, s-a discutat și adinauri. Uh, comisia a, propus 2,7,5% uh, ca reducere, încercând să anulăm această reducere. Poate că știți că Comisia propune să finanțeze un nou instrument uh, pentru următoarea uh, perioadă de programare. Eu sunt de părere că banii uh, economisiți astfel de comisie ar putea fi mai bine folosiți în alte părți. Dacă Deci, cum vă spuneam mai devreme, subiectul este încă fierbinte și aștept uh, în continuare amendamentele dumneavoastră pe care le vom discuta împreună. În legătură cu fondul de solidaritate, în mm, conformitate cu poziția adoptată de Parlament în martie, eu uh, propun o creștere de la 600 de milioane la un miliard pentru că asta a fost, vă reamintesc, poziția adoptată de noi în martie anul acesta. Termenul pentru amendamente, după cum am spus și dumneavoastră, este 10 septembrie. Este un termen foarte scurt, deci săptămâna viitoare. Mulțumesc. Acum uh, uh, am să dau cuvântul uh, amendamentul, uh, raportorilor din umbră. Domnul Van Nistelrooy. Da, um, Marsilo este um, raportorul nostru din umbră pe acest dosar și um, Mă bucur că mi-a transmis uh, notele sale, dar nu în limba franceză. Um, domnul uh, Von a lucrat uh, ani de zile în Comisia Buget înainte să vină la noi, deci iată că avem o combinație foarte bună de raportori și raportori din umbră pentru acest aviz. Um, după părerea mea, avizul ține cont de uh, Uh, tot ce se putea ține cont uh, de pozițiile deja exprimate de Parlament, de cifrele reale de care dispunem uh, și sper să putem păstra această abordare. De asemenea, trebuie să promovăm necesitatea ca să nu se facă diferența între uh, ceea ce unii numesc poliții, uh, politici tradiționale și uh, politicile care deja și-au dovedit eficiența, și-au dat rezultate. Deci, mai este și uh, aspectul legat de preexistența unor discuții. Uh, rezultatele acestor dezbateri există, există o poziție adoptată deja de Parlament care se referă la continuitatea și valoarea adăugată a politicilor noastre pentru o Europa unită în ceea ce privește politicile privind uh, locuri de muncă și uh, creșterea economică trebuie să punem accentul pe faptul că se recurge la tăieri substanțiale, mai ales din fondul de coeziune, din fondurile de coeziune. Cam asta ar fi observația mea generală astăzi. Acesta este primul uh, proiect al uh, raportului, uh, al avizului nostru și Uh, cred că deja, după ce ne-am pus uh, de acord asupra Interreg, uh, putem să mergem mai departe pe aceeași linie. O să vin și eu cu câteva amendamente. Se pare că din partea ALDE nu avem raportul din umbră. Acum dau cuvântul doamnei Catalina. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului Von, raportorul nostru. Încă o dată a făcut o treabă bună în numele nostru. Personal, am lucrat cu domnul Von în Comisia pentru Buget și știu că suntem pe aceeași lungime de undă, știm că nu ar trebui să existe reduceri la Interreg și sunt de acord și cu raportorul care spune că trebuie să ne, să fim foarte atenți la fondurile alocate pentru renovarea clădirilor și de asemenea trebuie să promovăm creșterea durabilă în conformitate cu obiectivele uh, de dezvoltare ale mileniului. Mulțumesc. Acum, domnul Radke. Mulțumesc, uh, uh, Rope, Mulțumesc, Mulțumesc, domnul președinte. Și eu vreau să mulțumesc domnului raportor care, iată, s-a referit la o serie de uh, dispoziții foarte importante. Dacă reușim să punem în aplicare aceste uh, dispoziții, sper că vom putea să facem uh, un salt important în ceea ce privește fondurile de coeziune în Europa. Eu uh, voi veni cu unele idei suplimentare și pentru că vorbim acum uh, despre politicile pentru uh, regiuni, trebuie să vă amintesc că Lituania și alte state membre au luat o decizie în 2016 de a-și uh, modifica politicile și anume de a nu mai constitui o singură regiune, ci de a avea politici uh, astfel alcătuite încât să poată beneficia de uh, fondurile regionale. De când a intrat în vigoare această distribuție regională a fondurilor, însă propunerile făcute au fost luate pe baza unei Uh, structuri uh, regionale care nu mai este valabilă astăzi. De aceea voi uh, depune o propunere cu privire la o nouă distribuire regională a fondurilor. Există de, două regiuni care au luat naștere în 2017 la noi și ar trebui să se țină seama și de aceste regiuni pentru că dacă toate deciziile se iau uh, luând în considerare țara noastră ca o singură regiune, nu vom ajunge nicăieri. Deci uh, considerăm că trebuie găsit o măsură de flexibilitate um, Iată, de exemplu, regiunea NET 2 este o nouă regiune și sper că vom putea sprijini împreună acest uh, proiect atunci când uh, vorbim despre fondurile de coeziune. Mulțumesc! Mulțumim! Acum o să dau cuvântul domnului Ivan Miltenburg. Aveți uh, cuvântul. Heel kort. Ehm, Mulțumesc, <clears throat> doamna președinte. Eu vorbesc în numele unei părți din uh, ALDE și trebuie să spun că nu regret revizuirea fondului de coeziune. După părerea mea, este important să fim realiști. Parlamentul este uh, dator să fie consecvent cu propriile decizii și politicile adoptate. Iar uh, cadrul financiar multianual trebuie să se ridice la înălțimea vremurilor moderne. Nu mai suntem în urmă cu 10 ani și trebuie să acceptăm faptul că vor trebui să existe ajustări. Ar trebui poate să ne bucurăm că aceste reduceri uh, bugetare au fost totuși limitate. Țări precum Ungaria și Polonia au uh, cifre de creștere economică foarte mari și e logic să primească bani mai puțin din fondul de coeziune. Nu o să mă refer la contribuțiile la uh, fondul uh, de coeziune. contribuțiile la fondurile structurale trebuie să uh, contribuie la o reformă care să facă astfel încât investițiile să fie mai eficiente. Deci, uh, această comisie va trebui să țină cont de uh, punctul de vedere al uh, raportorului în documentul nostru se uh, fac uh, referiri importante la relația dintre fondurile structurale și cele de coeziune. mulțumesc, doamnă președinte. Um, multe dintre lucrurile pe care vreau să le spun eu s-au spus deja, dar vreau să explic uh, câte ceva în legătură cu relația acestui uh, proiect uh, de aviz cu uh, Comisia Regii. Decizia uh, Parlamentului din martie a fost cu 1,3 și vom păstra această cifră. Nu o să fie însă ușor, pentru că unele dintre comisii vor să um, mergem mai um, departe de atât, mai sus, dar asta nu va fi posibil fiindcă statele membre nu vor fi de acord să se discute acest lucru și 1,3 este foarte uh, puțin pentru uh, acestea. Deci 1,3 este limita de care vorbim. Ceea ce propunem și am votat deja această propunere este să păstrăm politica de coeziune la nivelul nominal din 2018, de astăzi. Deci asta a fost poziția Parlamentului. Dacă avem deja această poziție votată cu majoritate, important este și întrebarea este cum o traducem în cifre. Tabelul preliminar care arată cifrele reprezintă consecința acestei decizii pe care noi am luat-o. Deci ce înseamnă dacă păstrăm lucrurile în forma actuală? Comisia Buget nu poate înlocui Comisia Regii în dezbaterea privind fondurile. Deci nu pot ei să discute care fonduri să primească la fel, care mai mult, care mai puțin. Noi uh, ne așteptăm ca raportorul din partea comisiei, uh, adică comisia buget se așteaptă ca noi să venim și să spunem care dintre fonduri trebuie să rămână în limitele deja stabilite. Iată, asta este discuția politică și așa se stabilește relația dintre fondurile sociale și cele de coeziune. Dacă intrăm uh, mai mult în detaliu, atunci uh, Comisia Buget o să ajungă să stabilească toate detaliile, și pe agricultură, și pe tot ce um, mai e de stabilit. De aceea, ce spunea domnul Von e foarte important pentru cadrul uh, financiar următor. Vom vota acest aviz în octombrie în Comisia Buget și în noiembrie în plenară. Și ne așteptăm ca să fie adoptată poziția uh, politică a Parlamentului. Sigur că după aceea așteptăm poziția Consiliului. Întrebarea este când va veni aceasta, nu avem cum să știm, dar noi va trebui să fim gata în noiembrie. Deci, uh, Știu că um, putem să fim și foarte elogvenți, dar trebuie să fim și pragmatici în legătură cu acest uh, aviz. Da, și eu îl sprijin pe domnul uh, Von. Um, este foarte important să um, susținem poziția raportorului nostru din umbră. Puteți să ne spuneți uh, când în noiembrie se va vota? Păi, în sesiunea plenară din noiembrie. Vă rog să vă amintiți că Consiliul uh, trebuie să ia o decizie cu privire la Brexit în octombrie, deci toate lucrurile se leagă. Însă până acum uh, s-a stabilit că Parlamentul va prezenta poziția sa politică în uh, luna noiembrie. Mulțumim, mulțumim pentru clarificări. Îi dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Ghelen. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș începe prin a saluta activitatea foarte uh, rapidă a domnului Von. Uh, este esențial pentru uh, negocierile rapide care ne așteaptă în primăvara viitoare cu privire la uh, cadrul financiar multianual. Um, apreciez și pozițiile exprimate de dumneavoastră. E clar că Comisia și Parlamentul uh, operează uh, de la premize diferite. Sigur că mm, aceste cifre se stabilesc uh, în altă parte, dar trebuie să avem grijă ca bugetul să fie foarte echilibrat și să țină cont de prioritățile politice stabilite de Uniune. Domnul Rup uh, avea o întrebare specifică la care vreau să revin în legătură cu dimensiunea regională a politicii de coeziune. Cred că e foarte important să subliniem aici că există două elemente distincte de luat în seamă. Regiunea, uh, dimensiunea regională în legătură cu baza de calcul pentru alocarea de fonduri și dimensiunea regională în raport cu uh, programarea efectivă și organizarea programelor. În raport cu organizarea programelor, există o flexibilitate remarcabilă pentru statele membre și pentru regiuni de a își organiza și structura programele după cum uh, doresc. În trecut a existat o abordare generală care spunea că aceste uh, vor fi organizate similar, dar nu era obligatoriu. Pentru următoarea perioadă am eliminat chiar și acel punct uh, de pornire deci există multă flexibilitate în legătură cu felul în care programele pot fi și vor fi organizate. Cât privește baza de calcul pentru alocări, avem un element foarte simplu. Ca să avem o bază de alocare pentru uh, o bază de calcul pentru alocări, trebuie să avem statistici. Iar uh, statisticile pot fi disponibile doar când uh, acele regiuni sunt deja uh, uh, înființate de o anumită perioadă de timp și sunt disponibile statistici cu privire la ele. Dacă s-au înființat anumite regiuni de curând, nu avem, evident, statistici uh, cu privire la acestea și depinde totul de faptul, de felul în care statele membre furnizează informații istorice cu privire la aceste regiuni care vor sta la baza propunerilor comisiei. Deocamdată, comisia s-a bazat pe statisticile disponibile în momentul uh, în care s-a uh, lucrat la acest proiect. E simplu, deci asta e diferența uh, de care vă vorbeam. Și încă două lucruri pe care le-aș sublinia. E vorba de elemente din a, proiectul de aviz. S-a vorbit despre reducerea de fonduri de coeziune și, așa cum a, un vorbitor menționa mai devreme, asta se leagă de faptul că Comisia a propus să nu adauge ceea ce am numit uh, inflația artificială pentru fondul de coeziune pentru noile state membre, care s-a folosit în ultima perioadă, adică um, e vorba de statele membre care au intrat în Uniune după 2004 și asta pentru a uh, avea un uh, minim de alocări, alocări pentru mediu și infrastructură. Acum, după Uh, cam 15 ani în cadrul Uniunii, abordarea noastră uh, s-a schimbat, în sensul că nu mai este necesară și atunci aplicăm doar alocarea uh, directă pentru fondurile de coeziune, care se scade prin metoda alocării pe care o cunoașteți, și apoi statele membre aloc, alocă fondurile necesare din propria contribuție. Deci, asta este rezultatul metodei de alocare existente, fără un uh, nivel minim uh, obligatoriu. M-aș referi în continuare la observațiile cu privire la ratele de cofinanțare. Și am să repet ce spuneam mai devreme în raport cu Interreg. Cu cât uh, este mai mare rata de cofinanțare a Uniunii, cu atât pachetul pentru investiții este mai mic. E un calcul foarte simplu. Cu cât cerem mai mult de la Uniune și mai puțin de la nivelul național, cu atât bugetul total va fi mai mic. Și cum spuneam mai devreme, este unul dintre elementele care credem noi că este important în stabilirea unei rate de cofinanțare mai mici decât uh, în perioada de programare anterioară. Mulțumesc! You, now, Mr. Vaughan, would you like to conclude? Mulțumim, domnule Von, doriți să trageți concluziile? Mulțumesc, le mulțumesc și colegilor pentru aport. Cred că a fost un sprijin general pentru acest avis, cum spunea și domnul Van Nistelrooy, doamna Katainen. Domnul Rope cred că sprijinea și el raportul, dar a făcut și niște sugestii și cu siguranță vom depune niște amendamente la acest raport pe baza acestor comentarii. Nu știu dacă au într-adevăr de-a face cu bugetul sau mai degrabă cu regulamentul privind dispozițiile comune, însă vom vedea domnului Van Miltenburg. Acesta a menționat niște alocări pentru statele membre și Comisia a făcut o aluzie în acest sens. Nu sunt convins dacă Comisia noastră parlamentară vrea să demareze acum astfel de discuții legate de alocările în statele membre, 15-20% reduceri sau altceva. Cred că ar trebui să evităm o asemenea discuție în acest document. Eu uh, cu siguranță voi discuta și despre fondurile structurale. Domnul Van Nistelrooy sprijină foarte mult aceste programe structurale și cu siguranță va apărea și ceva în acest sens în avizul meu, cu siguranță niște amendamente pe subiect. Știam de la început că va fi o chestiune dificilă, așa că trebuie să ne gândim bine cum alcătuim acest raport. Sunt de acord cu Ian că, da, trebuie să luăm niște decizii. Unele sunt decizii financiare, unele politice. Trebuie să vedem cum se face împărțirea între fondul de dezvoltare regională, cel de coeziune. Nu apar asemenea aspecte în aviz, însă trebuie să dăm Comisiei de Bugete un aviz bun cu ceea ce credem noi că ar trebui să conțină termen termeni bugetari acest document. Cât despre programele structurale de reformă, de colegii sunt mulțumiți bine, dacă nu voi aștepta amendamentele. Înainte să fie transmise amendamentele, avem aceste discuții pe care le avem cu colegii întotdeauna înainte de termenul de depunere a acestora. Mulțumesc, mulțumim foarte mult. Termenul pentru depunerea amendamentelor la prânz la data de 10 septembrie. Vom continua acum următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Un prim schimb de opinii pe raportul privind Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune, raportor domnul Coțolino. Acest document al Comisiei vine din data de 29 mai. O prezentare a Comisiei în Comisia noastră rege a avut loc la data de 20 iunie. Astfel a început munca legislativă a Parlamentului pe acest dosar. Domnul Coțolino a fost numit raportor regie, Comisia competentă pe fond pentru acest dosar. Raportorul deja a organizat mai multe reuniuni de pregătire. Mulțumim, domnule Coțolino. Astăzi dumnealui ne vorbește despre ideile principale ale documentului său. Va prezenta proiectul de raport la reuniunea regii din 8 și 9 octombrie. Domnule Coțolino, aveți cuvântul pentru a ne prezenta raportul. Sì, grazie. Mm. Ovviamente questa discussione si intreccia con, con il confronto. Vă mulțumesc. Această dezbatere, bineînțeles, este legată de discuția pe care am avut-o în mai multe rânduri și cea pe care tocmai am purtat-o privind bugetul pentru anii viitori. Există această corelare și adevărat că am dat dovadă de o mare ambiție în calendarul nostru. Ne dorim să terminăm cu toate acestea până la sfârșitul lunii noiembrie. Pentru a putea să o facem, va trebui să depunem eforturi multe în următoarele zile și în următoarele săptămâni. În orice caz, trebuie să ne asigurăm că viteza va fi cea bună. Avem nevoie de această viteză astfel încât următorul Parlament să continue politica de coeziune, însă trebuie să fim atenți acest ritm să nu afecteze calitatea muncii noastre. Trebuie să ne axăm pe aspectele politice cheie. Știm care este contextul. Regulamentul este mai degrabă scurt, nu există un număr mare de articole în această discuție generală. Ne dorim să ajungem la o simplificare a situației, să acordăm mai multă flexibilitate statelor membre, mai avem și concentrarea tematică care este destul de pronunțată și avem multe obiective, mulți indicatori, astfel încât să ne asigurăm că programarea funcționează și ea odată cu fondurile regionale și că există o consecvență. Aș spune că acestea sunt principalele puncte dacă citim regulamentul. Există doar câteva articole, există o concentrare tematică în document. Cred că toate acestea sunt lucruri pozitive, însă înseamnă și că trebuie să ne desfășurăm munca într-o manieră specială și să ne axăm pe articole individuale. Nu vreau să intru în detalii pe text, însă am avut deja reuniuni, am întâlnit cu reprezentanții Comisiei Europene, m-am întâlnit cu raportorii din umbră și m-am întâlnit și cu alți membri ai Comisiei noastre noastre, așa că voi încerca să vă fac un rezumat al principalelor puncte. Haideți să începem cu articolul 2. Articolul 2. Aici regăsim aspecte legate de obiective specifice în anumite domenii. Este o mult mai bună aranjare a lucrurilor decât aveam înainte. Aici avem 21 de sectoare, 20 de domenii în care se poate interveni. Apoi avem articolul 3 care are de a face cu flexibilitatea, flexibilitatea pentru statele membre în parte. Este exemplificată aici. Vorbim de o concentrare tematică bazată pe, statele mem- pe statul membru. Clasificarea nu se mai utilizează de PIB-ul regional, așa cum se întâmpla în trecut, astfel încât să se promoveze concentrările naționale tematice, ci se folosește VNB-ul. Acest lucru uh, într-adevăr a dus la o întreagă discuție și au intervenit anumite chestiuni în discuție, când vă voi explica mai târziu. Putem astfel să vedem diferențele între statele membre, dar ne temem și că nu ne va ajuta să putem să vedem care sunt diferențele între regiunile unui, unui stat membru. Cam atât am avut de spus în legătură cu articolul 3. De articolul 4 apare asistența tehnică. Felul în care se definește acest tip de asistență. E un lucru la care va trebui să ne mai gândim. Să încercăm să vedem ce fel de experiență am căpătat în urma programului actual, unde am încercat să uh, impulsionăm administrațiile publice, să le ajutăm, să vedem cum asistența tehnică poate într-adevăr să ajute. În Italia avem probleme programe prin care să impulsionăm aspectele administrative, astfel încât s-a reușit să se ajungă la o mai bună gestionare a programelor. Trebuie să ne asigurăm că promovăm și aceste aspecte din asistența tehnică și să ne asigurăm că o facem într-o manieră coerentă, astfel încât, într-adevăr, să-i ajutăm pe cei care sunt responsabili cu administrarea și gestionarea ce se include, ce nu se include. Toate acestea au dus la o întreagă dezbatere. Acum încercăm să vedem dacă materialul rulant poate sau nu să fie exclus din finanțarea comunitară, să vedem dacă putem să excludem reciclarea deșeurilor, mai ales când vorbim despre durabilitatea de mediu. Va trebui să analizăm tot ce este exclus din area de aplicare, să restrângem totul aici. Acum voi trece la articolul 7. Indicatorii de performanță Împreună cu comisia spuneam că ar fi foarte bine să existe un schimb de scrisori, să discutăm totul, să intrăm în detaliu. E un aspect vital dacă ne dorim să avem o evaluare a impactului politicii de coeziune pe teren. Încerc să, fac, încerc să fac un rezumat pentru că nu vreau să vă prezint mult prea multe informații, însă cred că acestea sunt aspectele principale ale regulamentului. E un regulament nu foarte stufos, are abia câteva articole, ceea ce înseamnă că trebuie să ne axăm într-adevăr pe fond. Fondul de coeziune face parte din regulamentul general și este luat împreună cu Fondul European de Dezvoltare Regională, așa că vom discuta despre resurse. E în continuare un subiect deschis. Cu siguranță va fi o idee foarte bună să discutăm în detaliu. Și acum aș mai avea două observații de ordin general. Acestea ar putea să ghideze dezbaterea noastră. Ne dorim să consolidăm dimensiunea teritorială și trebuie să discutăm aprofundat. E în continuare principalul instrument pe care îl avem de a comunica cu cetățenii europeni. Această dimensiune teritorială e crucială. Chiar dacă încercăm să facem această simplificare a regulamentului, concentrarea lui, ceea ce a făcut Comisia, cum putem să promovăm aspectele teritoriale? trebuie să ne implicăm într-un întreg proces de gândire a subiectului. Această dimensiune urbană nu face parte în întregime din politica de coeziune. Poate acum vorbim despre o politică urbană care e relevantă doar pentru orașele de dimensiuni medii sau mari. Eu consider în, consider, în continuare că nu suntem suficient de uh, atenți la ce se întâmplă cu întreaga rețea urbană. Încă nu acoperim toate orașele și municipalitățile. Avem fondul regional, fondul agricol, fondul social. Să vedem cum aceste politici diferite pot să fie reunite astfel încât să existe o consecvență. E un lucru la care trebuie să ne gândim. A doua observație generală are de-a face cu regulamentul privind dispozițiile comune, dar care are și un impact asupra fondului regional, și anume cofinanțarea. Cofinanțarea și pactul de creștere și stabilitate. Din nou, cred că trebuie să ne gândim foarte bine și cred că vom avea succes dacă vom colabora. Din nou, e un aspect foarte important în implementarea programelor noastre. Pe de o parte, ne dorim să impulsionăm cofinanțarea, ne dorim ca statele membre să-și asume responsabilitățile, autoritățile locale să facă la fel, însă, în același timp, Există anumite constrângeri din pactul de stabilitate și creștere și acestea reprezintă o problemă. Grecia a adus în discuție acest fapt. Știm cu toții că la punerea în aplicare a programelor există anumite probleme. Din nou, trebuie să ne gândim bine. Nu trebuie să preluăm din responsabilități, ci să creștem responsabilitățile pe care le au statele membre și regiunile. Cred că acestea sunt punctele principale pe care ar trebui să le discutăm. Calendarul e destul de ambițios. Ne dorim să transmitem un proiect de raport până la data 70 octombrie, apoi la sfârșitul lunii octombrie să se depună amendamentele și sperăm că vom putea încheia totul în comisie la sfârșitul lunii noiembrie. Avem deci două luni la dispoziție pentru o muncă accelerată. În ultimele zile am organizat reuniuni, vom organiza o dezbatere în acest, acum organizăm o dezbatere în comisia noastră. Din ce am auzit, nu pot decât să fiu încrezător că vom putea să ajungem la un consens, că fiecare își va aduce contribuția, că vom avea relații foarte bune cu Comisia Europeană pe subiect. Deja am colaborat cu ei în ultimele zile. Mulțumesc! Voi da acum cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Varcarcel are cuvântul. Senora președintă. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Împărtășesc și eu uh, părerea că uh, există o suprapunere foarte mare între poziția noastră și a raportorului Coțolino. Uh, propunerea este pozitivă, însă, ca și în orice, orice raport, putem să lucrăm pentru a îmbunătăți textul actual în următoarele săptămâni. Am putea să propunem, și a făcut-o deja raportorul, Uh, să se rediscute articolele 2 și 3 legate de obiectivele specifice și concentrațiile tematice. Ar fi bine să încercăm să găsim un echilibru care să dea autorităților locale și regionale o modalitate mai flexibilă de a gestiona aceste fonduri și mai mult trebuie să ne gândim uh, la utilitatea de a utiliza criteriul venitului național brut, uh, lucru care apare la articolul 3. Uh, de așadar, uh, susțin și eu că trebuie să includem în text problematici care trebuie revizuite. Îmbătrânirea populației, de exemplu, sau fenomenul depopulării care amenință cu golirea uh, zonele rurale și cu acces dificil. Cred că Parlamentul European poate să răspună mai, răspundă mai bine la aceste provocări cu care se confruntă Europa în momentul actual și în acest sens trebuie să includem aceste lucruri în text, în obiectivele specifice uh, și în alte um, locuri ale regulamentului. De asemenea, cred că toate criteriile de excludere legate de articolul 6, nu cred că toate aceste criterii sunt apte, pentru că uh, tratamentul uh, rezidurilor mi se pare extrem de important pentru a construi o economie durabilă. Și, în plus, doamnă președinte, aș consider, consider că ar fi mult mai bine să uh, includem mai multe acțiuni în uh, domeniul inițiativei urbane europene. Uh, vorbim despre dezvoltarea urbană durabilă. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Fito, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îi mulțumesc domnului Coțolino. E prima noastră ocazie de a dezbate subiectul în comisie și cred că ar fi foarte bine să putem urma calendarul care ne-a fost prezentat. Sunt de acord cu acesta și sunt de acord și cu premisa de la care ați plecat, cu faptul că există această propunere în legătură cu regulamentul la Comisiei. Trebuie să vedem ce fel de experiențe există, ce a funcționat bine, ce trebuie să se corecteze. Acum că avem mai puține resurse, trebuie să ne asigurăm că le utilizăm așa cum trebuie, astfel încât acțiunile să fie eficiente. Cred că s-au prezentat diferite idei Așa că acum voi merge și eu pe structura utilizată de domnul Coțolino. Un prim punct pe care l-aș atinge are de-a face cu simplificarea administrativă. E un lucru cu care siguranță trebuie să îl facem. E un început bun, însă poate că ar trebui să ținem cont și de alte tipuri de ajustări atunci când vorbim de gestionarea fondurilor individuale, a programelor individuale, uh, Există diferite autorități responsabile pentru diferite chestiuni, autorități de, gestion, de gestiune, de audit și așa mai departe. Poate că ar trebui să încercăm să avem o simplificare mai extinsă. Va trebui să încercăm să utilizăm întregul potențial al tehnologiei în acest sens. Câteodată ne-am putea confrunta cu riscul unui proces îndelungat, câteodată durează ani întregi și până când se face acest lucru sau între timp mai degrabă programul devine mai puțin eficient. Eu cred că există aspecte cheie pe care nu le putem trece cu vederea și anume paradoxul legat de pactul de creștere și stabilitate. Spunem că ar trebui să existe o mai mare cofinanțare la nivel național, un lucru rațional, însă apoi să spunem că aceasta este o condiție în limitele pactului de creștere și stabilitate ne duce la un paradox. Înseamnă că întreaga structură riscă să își piardă credibilitatea. Există și unii care ar putea să se folosească de acest mecanism astfel încât să justifice anumite ineficiențe sau o punere în aplicare defectuoasă. Cred că, într-adevăr, este o chestiune cheie. Nu voi intra în detalii acum despre alte aspecte pentru că vom avea ocazia să le mai discutăm, însă care e mesajul pe care vreau eu să-l transmit? Haideți să utilizăm cât mai bine timpul care ne-a rămas la dispoziție și haideți să încercăm să ne asigurăm că ajungem la un consens cât mai larg posibil în cauza în cadrul comisiei noastre, astfel încât să avem o bună credibilitate și să trimitem mesaje pozitive pentru viitor. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Următorul raportor din umbră sunt eu din partea ALDE, așa că permiteți-mi, vă rog, să vă spun care sunt niște considerații inițiale legate de document. În primul rând, aș dori să subliniez faptul că această propunere de regulament pentru Fondul de Coeziune și Dezvoltare Regională e o propunere scurtată și simplificată. Se stabilesc regulile pentru ambele fonduri. Salut ambiția Comisiei de a simplifica regulile pentru perioada 2021-2027, această perioadă de programare. Aș dori să subliniez din nou cât de important este să fie acoperite toate regiunile. Avem un buget stabil pentru fondul de dezvoltare regională, plus 1%, însă în același timp avem o, creștere, o descreștere foarte mare, minus 46% în fondul de coeziune. Trebuie să ținem cont de plus valoarea europeană, care și-a dovedit beneficiile. Ar trebui să subliniem și creșterea flexibilității care apare în cele cinci obiective noi de politici care se pliază pe cele 10 foste priorități tematice. De asemenea și flexibilitatea pentru autoritățile de gestionare în operațiunile care urmează a fi finanțate prin Fondul de Dezvoltare și de Coeziune ar trebui să ne gândim cu atenție la Principiul de alocare mai centralizată pentru concentrările tematice de sub fondul de dezvoltare regională, mai degrabă la nivel național decât nivel regional, e o schimbare majoră în comparație cu perioada actuală. În plus, aș dori să salut creșterea axării pe cele 6% pentru dezvoltare urbană durabilă și alocarea resurselor de dezvoltare regională existente la nivel național. Sprijinim inițiativa urbană europeană și de asemenea și sprijin pentru regiunile ultraperiferice, astfel încât să poată face față acestea provocărilor aș dori să subliniez faptul că o posibilitate de transfer de 4% din resursele din cele două fonduri spre noile instrumente, Invest EU și alte posibile transferuri pentru programele europene gestionate de Comisia Europeană, ar putea să ducă la o mai bună complementaritate și o mai bună sinergie între fondul de dezvoltare regională și alte instrumente uh, europene de finanțare. Trebuie să ne asigurăm că există o, dimensiune teritorială a acestor investiții și că se ține cont de prioritățile și interesele naționale. În încheiere aș dori să subliniez și faptul că indicatorii sunt mult mai bine definiți, există o mai bună orientare pe obiective față de perioada de acum, astfel încât vom putea să evaluăm mai bine punerea în aplicare, impactul și să îmbunătățim evaluarea. Sunt dispusă să colaborez îndeaproape cu domnul raportor și așteptăm proiectul de raport pentru amendamente. Mulțumesc, aceasta a fost partea mea. Continuă acum cu ceilalți raportori din umbră. Doamnă Michel, aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Berichterstatter. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule raportor. avem un prim schimb de opinii pe acest subiect în care discutăm despre problemele principale. Și noi sprijinim faptul că e nevoie de mai multă flexibilitate și simplificare. Întotdeauna am fost de acord în această comisie asupra faptului că e un lucru foarte important pentru autoritățile locale și regionale. Însă, la fel ca înainte, noi observăm că persistă o problemă mare legată de centralizare. Pentru mine e un lucru evident și nu înțeleg de ce prioritățile viitoare stabilite, ce se întâmplă, au fost decise între comisie și uh, Mm, guvernele regionale sau ar trebui să fie convenite astfel. Eu cred că aici avem de a face cu o încălcare, o încălcare a implicării autorităților locale și regionale, mai ales la nivel local și regional. Noi ne-am dorit, de fapt, să mergem într-o altă direcție și anume spre faptul că trebuie consolidată dimensiunea locală și regională. Iar acum guvernele regionale sunt cele care au cel mai important cuvânt de spus, astfel încât cred că nu facem ceea ce ne-am dorit și tocmai aici e problema problemele care vizează regiunile europene și Europa. În al doilea rând, concentrarea tematică mai ales pe cele trei categorii legate de puterea economică la nivel național. Noi vedem și acest aspect ca fiind unul problematic. Înseamnă că regiunile în tranziție, regiunile mai sărace din statele bogate, doar primesc doar 15% pentru obiectivele politice de la 3 la 5 care au fost întotdeauna importante. Acolo apare Europa socială, o mai bună conectare, o Europa apropiată de cetățeni. Așa că noi nu suntem de acord cu faptul că sunt reduse mijloacele financiare aici. Văd acest lucru și în regiunea de unde vin eu, în Berlin, în ceea ce privește dezvoltarea integrată urbană. Uh, și mă întreb ce se întâmplă cu dimensiunea urbană, cea despre care discutăm în comisia noastră și cea pe care ne dorim să o promovăm. Aici văd eu un pericol. Uh, Apoi, cele cinci, aceste reduceri la cinci obiective, poate aș putea să fiu de acord, dar important e să se ajungă la o flexibilitate crescută, însă la cum sunt formulate acum aceste obiective politice în legătură cu Europa socială la patru și subpunctele, e bine, aspecte legate de incluziunea socială, lupta împotriva discriminării, își găsesc locul aici, apoi și uh, promovarea unor locuri de muncă flexibile, acestea cumva se pierd în întregul ansamblu și nu se poate ca lucrurile să rămână așa. S-a mai discutat și despre obiectivele climatice. Aici cred că lucrurile nu sunt suficient de clare și cred că vom veni cu propuneri în acest sens. Apoi, ceea ce se întâmplă cu regulamentul în vigoare acum, cooperarea și colaborarea, coeziunea socială, acestea nu mai apar în noua propunere și mă întreb ce se întâmplă. Cred că e un aspect important și cred că trebuie să fie preluată ierarhizarea care exista în textul de dinainte, cum spunea și raportorul, și noi avem anumite întrebări legate de lista cu excepțiile de la finanțare, acele domenii de intervenție exceptate, de exemplu, anumite tipuri de investiții care acum nu mai sunt acoperite Același lucru valabil și în ceea ce privește alte tipuri de combustibil alternativ pentru automobile, de exemplu gaz lichefiat. Aici cred că nu dăm dovadă de consecvență și cred că există prioritățile macroeconomice existente. Cred că am spus destul de clar ce rămâne neschimbat, însă eu mă voi opri acum aici. Mai există foarte multe puncte despre care aș putea să discut și probabil că o voi face la o reuniune cu raportorul din umbră și voi face propuneri de amendamente în acest sens. Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Nu îl ved, văd pe domnul Scrileț, domnul Rope. Da, doar câteva minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi se pare foarte important să avem un schimb de opinii. Trebuie să ne pregătim pentru uh, redactarea acestui document, flexibilitate, simplificare, toate acestea sunt cuvinte frumoase. Însă, întrebarea principală este ce să se simplifice, cine să beneficieze, Comisia, statele membre. Statele membre ar putea să ofere uh, anumite garanții, însă regiunile ar putea să se confrunte cu obstacole și mai mari. De aceea, ar trebui să decidem ce se poate centraliza la nivel local, regional și așa mai departe. Deja am spus că diferențele între statele membre sunt uriașe, însă nu trebuie să uităm între diferențele între statele membre, în, chiar în interiorul statelor membre. Până la urmă vorbim despre diferențe majore. Cu toate acestea, finanțarea va, uh, dacă finanțarea va scădea, uh, vom face totul pentru a putea păstra același nivel de buget. Însă dacă avem un slogan uh, care înseamnă mai mult pentru mai puțin, înseamnă că va, va trebui să încercăm să facem din ce în ce mai mult pentru cu din ce în ce mai puțin. Eu cred că ceea ce a spus uh, raportorul este corect. Trebuie să definim uh, această dimensiune teritorială. În momentul în care o definim, vom putea să discutăm despre cofinanțare. Hai să spunem că avem aceeași uh, cofinanțare într-o regiune mai bogată, într-o regiune mai săracă și după aceea constatăm că diferențele între regiuni vor crește, după cum uh, a menționat și colegul meu în cazul Berlinului. Avem 80% de cofinanțare, însă diferențele între regiuni sunt uriașe, deci ar trebui să convenim între noi ce înseamnă această dimensiune teritorială pentru a ne asigura că toate regiunile vor putea să beneficieze de pe urma acestor fonduri în același fel. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Dacă are cineva comentarii, domnul Van Nistelrooy, o solicitare pentru raportor. Dacă v-am înțeles corect, ați spus că vom discuta data viitoare în 8 și 9 octombrie și după aceea ați spus că veți prezenta raportul în 10 octombrie și după aceea se vor putea depune amendamente. Deci sunt un pic uh, am uh, anumite dubii în legătură cu procedura. Uh, avem un alt raport care va fi prezentat în 27 septembrie nu putem să aliniem cumva aceste două rapoarte, pentru că acest raport până la urmă va veni din ce în ce mai târziu. Avem nevoie de o implementare rapidă a acestei proceduri. Și în perioada anterioară am acționat prea târziu și nu ar trebui să uh, comitem aceeași greșeală din nou. Vă răspund eu la întrebare. Într-adevăr, programul este de a prezenta proiectul de raport în, uh, la reuniunea noastră din 8 și 9 octombrie. Octombrie. Va fi proiectul de raport. Acum avem un schimb de opinii. Uh, în 8 și 9 octombrie vor fi 10 zile după prezentarea CPR, raportului CPR. Deci încercăm să păstrăm echilibrul între rapoarte, însă nu este posibil să facem acest lucru în aceeași reuniune, pentru că toate aceste reuniuni extraordinare sunt foarte scurte. 10 zile nu înseamnă o diferență așa de mare, așadar vom rămâne în schemă. Aceasta este clarificarea și vom uh, urma același, aceeași procedură și pentru amendamente. Este răspunsul pe care îl așteptați, domnul Olbricht? Da, puteți să ne transmiteți aceast, aceste termene pe hârtie, dacă se poate. Da, bineînțeles. Vă mulțumesc. Pentru că am avut ocazia să discutăm cu raportorul am pregătit avizul Comisiei pentru Bugete și cred că aici sunt anumite elemente controversate pe care ar fi bine să le discutăm. În primul rând, constatăm o schimbare a strategiei. Este o schimbare de strategie și de aceea credem că Comisia Rege ar trebui să aibă o explicație foarte clară din partea Comisiei de ce schimbă Comisia Europeană politica. Există un motiv, însă eh, cred că noi ar trebui să cunoaștem acest motiv. Eh, se vorbește despre un fond de coeziune uh, umflat în mod artificial. Asta înseamnă că din un motiv, din ce motiv a fost uh, uh, considerat ca, că este umflat artificial și din ce motiv nu mai este uh, Comisia spune că oprește supraevaluarea artificială a fondului de coeziune. FEDR nu este pentru statele de coeziune, este pentru toată lumea. Fondul de coeziune merge către statele de coeziune, este conform tratatului de la Maastricht. Cred că Comisia ar trebui să vină cu un răspuns mai clar, pentru că oamenii din țara noastră ne întreabă de ce sunt 40% mai puțini și comisia ne spune că revenim la normal. Dar de ce? De ce revenim la normal? Și de ce nu era situația normală până acum? Am, ar trebui să avem aceste explicații, pentru că este exact în legătură cu uh, agenda legată de CPR, pentru că este a doua schimbare a politicilor schimbarea de la 90% la 100% schimbă în mod total politica și strategia. Înțeleg uh, situația după criză și așa mai departe, însă rezultatul este că avem majoritatea uh, regiunilor uh, din Finlanda care sunt în tranziție. Câți bani vor ajunge la cele mai puțin dezvoltate, mai dezvoltate, încă nu am ajuns la regulamentul FEDR. Vorbim despre CPR. Deci avem nevoie de aceste informații pentru că este vorba de cofinanțare aici. Reducem coeziunea, reducem cofinanțarea, înseamnă o, foarte multe schimbări și în același timp se simplifică lucrurile în mod interesant, însă se simplifică lucrurile, nu sunt total diferite. Eu nu neglijez această idee, însă mi-aș dori să înțeleg. Al, al doilea lucru a fost menționat de raportor. Schimbarea concentrărilor tematice, care sunt uh, cruciale. Lucru care a fost explicat de comisie și în trecut, există două uh, tipuri de elemente regionale, financiare și programare. Însă ce înseamnă acest lucru la nivel național, ce înseamnă politic și geografic. Sperăm că uh, va, vor viza aspecte teritoriale, însă politic este periculos pentru că lucrurile pot să fie centralizate. Deci avem nevoie de o colaborare foarte strânsă cu Comisia, va fi o dezbatere foarte dură și ascultați și citiți observațiile diverselor uh, organizații Eurocities, CMR și ce părere au ei de, de ele despre aceste uh, proiecte, aceste programe operaționale. Avem nevoie de o dezbatere foarte consistentă legată de conținut și uh, avem nevoie de concentrare tematică doar pe două grupuri, nu trei grupuri. Însă, până la urmă, este vorba de logică. Este ca și dimensiunea urbană, care este și ea importantă și observăm o trecere spre elementele din ce în ce mai urbane ale politicilor Uh, ale politicilor europene. Și acest lucru cred că apare și în observațiile raportorilor din umbră. Deci, uh, mulțumesc raportorului, dar cred că la Comisia Regii și la Comisia Bugete avem nevoie de un mesaj foarte clar în legătură cu ce se întâmplă, de ce au loc atât de multe schimbări, care este gândirea din spatele lor. Nu noi trebuie să le înțelegem, noi trebuie să le explicăm cetățenilor. Și dacă nu avem aceste explicații, mi se pare destul de periculos, nu este un risc pe care mi l-aș asuma. Mulțumim foarte mult, iar acum dau cuvântul lui domnul Gil, care este un one-man show, încearcă să eh, explice aceste schimbări. Facem acest lucru cu aceste schimbări. Am petrecut uh, luni de zile discutând uh, schimbările și dacă nu avem uh, răspunsul pentru aceste schimbări până acum, este o, un pericol. Însă aveți cuvântul, domnule Gilden. Mulțumesc din nou, doamnă președinte. Vroiam să spun același lucru, că discutăm schimbările de ceva vreme și poate că nu ar trebui să fiu un one-man show dacă mesajul meu nu a ajuns la destinație în intervențiile mele. Aș începe prin a-i mulțumi domnului Constantinov pentru observațiile sale și pentru abordarea sa foarte deschisă în discuțiile cu Comisia. Am avut o serie de uh, dialoguri foarte productive în beneficiul tuturor Mm, și lucrăm uh, pentru a uh, face să progreseze acest regulament. După cum au uh, observat eurodeputații, regulamentul este mai scurt, mai scurt decât în trecut și îmbină abordarea a două regulamente din trecut, ceea ce face parte din procesul general de simplificare pe care încercăm să îl introducem cu aceste regulamente Cred că este și miezul răspunsului pe care îl aș oferi domnului Olbrecht. Avem în vedere simplificarea reală în conținut și în claritatea regulamentelor, simplificarea pentru statele membre, pentru regiuni și pentru autoritățile care uh, Uh, vor trebui, pentru cei care vor trebui să, să pună în aplicare uh, aceste măsuri. Este așadar uh, măsura centrală a ceea ce am propus. În conținutul acestui regulament am încercat și domnul Coțolino a menționat acest lucru în prezentarea sa să uh, prezentăm un set mai uh, coerent de conținuturi în legătură cu ce, uh, în ce se pot investi aceste fonduri. În momentul de față suntem într-o situație în care avem 11 obiective tematice, peste 40 de priorități de investiții, ca toate mm, sunt logice în sine, sunt valoroase pentru diverse părți ale Uniunii, pentru diverse programe, însă dacă vrem să le prezentăm ca o structură simplă, este destul de greu. Deci trecem la o situație în care am propus 5 obiective principale și după aceea în jur de 20 de uh, obiective specifice cu uh, o abordare mai focalizată în legătură cu uh, ce se poate investi. Mai mult, mare flexibilitate, mai mare adaptabilitate și se evită uh, împărțirea finanțării în pachete prea mici. Uh, doream să spun și câteva cuvinte în legătură cu propunerile legate de concentrările tematice, pentru că au dus la un interes destul de uh, intens. Cuvântul pe care l-am auzit deseori uh, este riscul că ar uh, ajunge la un grad de centralizare și vreau să clarific aici că nu avem niciun fel de intenție de a centraliza în propunerile, com, propunerile comisiei în general și uh, pentru concentrările tematice în particular. ideea centrală a ceea ce am propus pentru concentrările tematice este o flexibilitate mai mare la nivel regional. Pentru a vă da un exemplu teoretic, conform regulilor actuale, dacă un stat membru are două regiuni cu un PIB relativ egal, aceste două regiuni vor trebui să respecte exact aceleași uh, cerințe legate de concentrările tematice, pentru că uh, aceste mm, concerte tematice sunt stabilite la nivel regional. Deci fiecare regiune va trebui să respecte aceste uh, procente. Cu abordare la nivel național apare o flexibilitate între cele două regiuni. Da, uh, vor trebui să uh, îndeplinească cerințele concentrărilor tematice la nivel național în conformitate cu principiul concentrărilor tematice de a focaliza contribuțiile Uniunii Europene pe prioritățile Uniunii și de aceea avem uh, concentrarea pe inovare pe de o parte și pe climat și uh, ecologie pe de altă parte. Însă, la nivel regional, există flexibilitate. Dacă un stat membru spune că vrea să mm, cheltuiască mai mult pe inovare, poate să depășească acest lucru și o altă regiune poate să cheltuiască mai puțin pe inovare și poate mai mult uh, uh, exemplul deputatului care reprezintă Berlinul uh, pe uh, partea socială sau pe infrastructură și există o flexibilitate în interiorul dimensiunii naționale care în momentul actual nu există datorită limitărilor la nivel regional și acest lucru reprezintă ideea din spatele uh, abordării uh, schimbate în legătură cu aceste concentrări tematice. Un element final pe care doresc să-l subliniez. În articolul 6 am uh, stabilit o listă mai lungă decât în trecut în legătură cu tipurile de acțiuni care considerăm că nu ar trebui să fie finanțate de către cele două fonduri. Scopul aici este de a da un grad mai mare de coerență cu politicile Uniunii uh, în general. Deci acolo unde avem o abordare specifică uh, într-un domeniu politic, de strategic, transport sau coeziune, trebuie să avem o abordare coerentă atunci când finanțăm uh, domeniul respectiv. Deci asta vrem să prezentăm în articolul 6, însă, ca de obicei, Comisia este dispusă să continue aceste discuții și să continue să încerce să explice aceste elemente. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Coțolino, doriți să interveniți? Din nou, pe scurt? Nu? Cred că trebuie să trecem la treabă și să încercăm să uh, uh, punem accentul pe cele două sau trei aspecte principale care, uh, pe care le tratează acest regulament. Am discutat acest lucru și cu colegii că trebuie să avem uh, o muncă pentru a răspunde la uh, cerințele procesului legislativ. Și considerăm că și comisia trebuie să, face, să facă un fel de muncă de simulare în ceea ce privește concentrările tematice. ceea ce ați menționat cred că poate să fie uh, făcut prin simulări ce se întâmplă ce, ce s-ar întâmpla, care ar fi implicațiile pentru diverse regiuni dacă ar menține acest nivel de teritorialitate. Cred că uh, trebuie să ne uităm la sensul uh, a ceea ce, măsurilor noastre și să nu rămânem la un nivel abstract, să ne asigurăm că acest regulament simplificat va fi într-adevăr mai simplu pentru cei care vor trebui să îl gestioneze și că uh, va putea să uh, se integreze mai bine. Așadar, trebuie să trecem la muncă cât mai curând posibil. Poate comisia poate să găsească vreo modalitate de a simula aceste scenarii pentru a ști mai bine despre ce este vorba. A fost uh, un schimb de opinii în legătură cu acest raport foarte important. Acum am o întrebare. Există divers, observații la diverse? Aveți un minut pentru acest punct la diverse. Bineînțeles, nu vreau să vă răpesc din timp un observație practică. Am fost conștient că dacă venim aici, membrii plini primesc uh, pachetul raportelor nu știu, la locul nostru și acum a trebuit să le luăm de la poartă Ehm, când am întrebat de ce nu ni s-au prezentat, eh, ni s-a spus că nu, nu s-a dat comanda de a fi eh, puse textele pe mm, băncile eurodeputaților. Aș dori ca aceste texte să ne fie din nou prezentate. Ne mulțumesc, ne reîntâlnim uh, în 13 septembrie la Strasburg. Începem cu reuniunile extraordinare. Vă mulțumesc și încheiem această reuniune a Comisiei Regii.